Euh, on va pouvoir commencer, il est... Bun, cred că putem să începem. Este ora 15 și 6 minute. Trebuia să începem deja de la 15. Bună ziua tuturor! O mică precizare. Această ședință este difuzată în direct pe site-ul nostru de internet E important de știut, uneori asta îi ajută pe oameni să nu spună prostii în direct. În primul rând, vă propun să adoptăm uh, ordinea de zi cu o mică modificare. Punctul 8, care privește colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în sectorul pescuitului, va fi modificat, își va schimba rolul cu punctul 13, cel care se referă la uh, rezumatul vizitei uh, de la Milano. Sper că nu aveți probleme cu această schimbare. Acestea fiind spuse, se consideră că ordinea de zi a fost adoptată, așa că trec deja la punctul următor. Este vorba de adoptarea procesului verbal a reuniunii din 3 septembrie 2015. Aveți obiecții sau observații? Se pare că nu, atunci acest uh, proces verbal se consideră adoptat. Astăzi ne-am reunit aici pentru a lua parte la această audiere publică în ceea ce privește planurile de gestionare uh, multispecii. Vă reamintesc că planurile acestea, multispecii, reprezintă unul dintre principalele instrumente de punere în aplicare a noii politici comune de pescuit – în acest moment lucrăm uh, pe planurile pentru cod, hareng și sprot în Baltică. Cumva acestea reprezintă planuri de uh, generație nouă. Va exista un trialog ce se va desfășura, desfășura săptămâna viitoare pe acest subiect. Raportorul nostru este Iaroslav Valența, care ne va spune câteva cuvinte. Dumnealui este și vicepreședinte al comisiei noastre Așadar, aceste planuri de gestionare, de management, sunt foarte importante pentru atingerea producției maxime durabile și insist aici la, asupra articolului 2, uh, aliniatul 2 din regulamentul de bază, uh, în temeiul căruia um, stocurile trebuie să fie um, exploatate uh, peste aceste termene. Și um, e nevoie de cifre care vor fi stabilite prin uh, acte delegate. Aici este foarte important să se stabilească măsurile tehnice. Programul audierii prevede două paneluri. Primul se referă la punerea în aplicare a obligației de debarcare și a măsurilor tehnice prin acte delegate, iar cel de-al doilea se referă la elementele uh, planurilor de gestiune multispecii, planurilor viitoare. Vă propun ca la finalul fiecărui panel să se adreseze întrebările și am să îi rog um, pe eurodeputați să pună întrebări uh, succinte și să spună clar cui adresează întrebările. Înainte de a demara cu primul uh, panel și de a da cuvântul invitațiilor noștri, aș dori să-i dau cuvântul timp de două minute colegului nostru Iaroslav Valența, care este raportor pentru planurile de gestiune în Marea Baltică, ca să ne spună cum stau lucrurile. Iaroslav, îți dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi salut pe pescarii polonezi care au venit anume pentru a lua parte la audiera noastră. Aceștia reprezintă diferite organizații de pescuiți. Avem um, reprezentanți ai sectorului de prelucrare, pescari, navigatori, toți având un punct comun și anume Marea Baltică. Fiecare grup are propriile sale priorități, propria sa poziție și conservarea unor specii, de exemplu, reprezintă un lucru important pentru ei, de exemplu speciile din estuare, conservarea speciilor de cormoran, de exemplu. Acestea reprezintă probleme cu care se confruntă reprezentanții noștri, de asemenea um, transformarea, um, uh, prelucrarea făinii din pește este iarăși un subiect care îi preocupă. Oricum, um, dincolo de diferențele existente între diferitele sectoare, avem un obiectiv comun și anume protecția, conservarea florei și faunei din Marea Baltică. Audierea noastră se va referi astăzi la planurile multispecii și gestionarea acestora. E bine, acest tip de management uh, pare a fi mai eficient decât uh, gestionarea speciilor separat, pentru că în cadrul planurilor acestea putem să ținem cont și de interacțiunile dintre diferitele specii. Din 2014, uh, din decembrie, am început să aplicăm aceste planuri, să le punem la punct și acum uh, suntem uh, și în proces de trialog uh, cu Comisia. Bineînțeles, trialogurile sunt mereu dificile. Um, a spus cineva că dacă vreo parte pleacă mulțumită de la aceste negocieri, înseamnă că um, rezultatul nu este cel mai bun. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui obstacol în calea punerii în aplicare a acestor planuri. S-a spus că e vorba de un fel de prote- prototip de plan și toată lumea așteaptă să vadă care sunt rezultatele acestei puneri în aplicare pentru a-și redacta propriile planuri. Eu vreau să vă spun că, sigur, planurile pot fi copiate, dar numai în ceea ce privește structura, pentru că nu se poate copia și conținutul. Fiecare regiune are o situație diferită, ceea ce se aplică cu succes, de exemplu, în uh, Marea Baltică, nu reprezintă neapărat o soluție la fel de bună pentru o, o altă regiune, o altă mare sau o altă pescărie. Deci doar structura de bază poate să fie copiată, luată ca model. Încercăm așadar prin aceste planuri să rezolvăm problemele din uh, Marea Baltică, reînnoirea speciilor de pești și instrumentul pe care îl folosim noi se bazează pe o abordare regională, nu una globală. Abordarea globală ar trebui să renunțăm la ea, pentru că împiedică luarea unor uh, decizii, implementarea unor soluții moderne, așa cum prevede regulamentul de bază. Dacă nu introducem această abordare regională, riscăm să agravăm situația din Marea Baltică, unde lucrurile stau destul de rău. Dar oricum trebuie să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Mulțumesc, Iaroslav, pentru această prezentare. Trecem direct la primul panel, punerea în aplicare a obligației de debargare și a măsurilor tehnice prin acte delegate și îi dau cuvântul deja domnului Voicic, sper să nu o pronunț greșit. Nu prea mă pricep la pronunția din polonă. Așadar, domnul Voicic vine de la Institutul Național de Cercetări în domeniul pescuitului marin din Polonia. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair. And uh, uh, I'm glad to, to be here and have the opportunity. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să mă aflu astăzi aici, să vă vorbesc despre planul multianual privind uh, măsurile tehnice, care reprezintă un subiect esențial uh, pentru pescuitul din Marea Baltică. Mă numesc um, Irene Oșvoicic și vin de la Institutul de Cercetări în domeniul pescuitului marin din um, Polonia și uh, mă ocup și de cooperarea cu organizațiile de pescuit. Vorbim despre obligațiile de debarcare și problemele apărute în aplicarea acestor obligații, apoi legături cu diferite regulamente care se aplică, sunt obligatorii în regiunea Baltică. Pentru cei care încă nu cunosc foarte bine cadrul juridic și cu activitățile care s-au desfășurat recent, mă voi referi la regulamentele de bază, regulamentul privind uh, politica de pescuit comună, apoi planul privind aruncările înapoi uh, în mare, care a fost introdus de un regulament um, delegat al Comisiei, publicat anul trecut în decembrie. De asemenea, voi face o scurtă trimitere la planul multianual pentru regiunea Baltică, uh, care a fost încadrat în propunerea Comisiei și care a fost de asemenea discutat și de această distinsă comisie. La sfârșit voi face um, o mențiune Uh, și vis-a-vis -vis de câteva activități de sprijin pentru punerea în aplicare a obligațiilor de debarcare uh, de către FK, Balfish și um, Băsac. Deci, regulamentul um, de bază are un um, articol 15 care se ocupă în special de obligația de debarcare care se referă la speciile care fac uh, obiectul unor uh, limite ale capturilor. În acesta se, se menționează tipurile de uh, pescuit, de, um, calendarul și zonele de pescuit. De asemenea, articolul tratează și derogările, excepțiile de la obligații. E vorba de speciile protejate, de speciile cu o rată de supraviețuire ridicată și de excepțiile de minimis. Așadar, trebuie să ținem cont că atunci când vorbim de um, interzicerea aruncărilor înapoi în mare uh, și de obligații de parcare, nu toate speciile fac obiectul acestora. Suntem încă într-o fază uh, intermediară în care unele trebuie să fie debarcate, altele trebuie să fie aruncate înapoi în mare. Articolul 15 de care vă vorbeam face trimitere la articolele 9 și 10 din um, um, politica privind, din regulamentul privind politica comună de pescuit și vorbește despre detaliile pune în aplicare, care ar trebui să se stabilească prin planurile multianuale. Cât despre coordonarea regională, mai face mai menționează uh, coordonarea um, regională, speciile specifice sau um, excepțiile specifice și uh, dispozițiile de, minimis. de minimis. De asemenea, um, există și dimensiuni uh, de conservare care sunt menționate. Mai sunt și specii care nu fac uh, obiectul obligației de um, debarcare și care trebuie să fie aruncate înapoi în uh, mare. Mai există și dispoziții privind monitorizarea conformității. Autoritățile trebuie să furnizeze documentare detaliată și precisă asupra tuturor expedițiilor de pescuit și, de asemenea, statele membre trebuie să furnizeze mijloace corespunzătoare pentru punerea în aplicare a acestor uh, acțiuni. În temeiul uh, politicii um, comune de pescuit, Comisia a emis uh, regulamente delegate pentru planul de aruncare înapoi mare în Marea Baltică și acest lucru s-a întâmplat în decembrie anul trecut. Uh, iar planurile în ceea ce privește obligația de uh, debarcare au început să aplice de la 1 ianuarie 2015 pentru uh, speciile herring, șproț, somon și cod și de la 1 ianuarie 2017 pentru um, cambula de mare. Există și excepții, nu totul este obligatoriu, nu pentru toate uh, speciile, mai sunt și excepții care de fapt ne și complică viața și mai mult. E vorba de excepții pentru somon și cod, care au fost care au cea mai mare uh, Uh, rată de supraviețuire în anumite tipuri de echipamente, cum ar fi uh, um, nasele, vintirele, talianele și așa mai departe. Și uh, prin acest plan s-a mai introdus și dimensiunea de referință pentru conservare, care a fost stabilită la 35 de centimetri, începând cu 1 ianuarie 2015. Asta în paralel cu introducerea obligației de debarcare. Apoi, când vorbim despre gestionarea multispecii, rezultatul propunerii comisiei, care a fost aprobat și de acest, această comisie, a fost planul multianual în care se menționează um, speciile cod, herring și șprot. Deci au fost un plan multianual și multispecii. Planul acesta, așa cum a spus și domnul Valensa, a specificat că trebuie să se țină cont de relațiile, de interacțiunile între diferitele tipuri de stocuri. Lucru foarte uh, pertinent în Marea Baltică, unde stocul de cod, de exemplu, are legătură cu stocurile de specii uh, de pești pelagici, cum ar fi heringul uh, și șrotul, și viceversa. Începând din octombrie 2014, Comisia a publicat propunerea de um, înființarea de redactarea unui plan uh, multianual uh, și multispecii pentru cod herring și șprot în Marea Baltică. Acesta a făcut obiectul discuțiilor în, acest, uh, în această comisie și apoi a trialogului cu Consiliul și cu Comisia. Obiectivele din acest plan urmează îndeplinirea obiectivelor politicii comune de pescuit, în special uh, Uh, atingerea și păstrarea MSI-ului pentru cod, herring și șprot și de asemenea asigurarea conservării stocurilor de cambulă de uh, baltică, cambulă calcan și așa mai departe. Doar cambula de baltică uh, face obiectul limitărilor capturilor, altele, de exemplu, alte specii, cum ar fi cambula sau calcanul, nu fac obiectul acestor condiții. În plus, planul, de, planul acesta multianual se aplică, v-am spus așa, contribuie și la punerea în aplicare a obligațiilor de debarcare pentru container explos și camulă de mare. Pentru fiecare stoc uh, în parte s-a stabilit uh, mortalitatea prin pescuit și uh, nivelurile minime de biomasă reproducătoare a stocului aceste planuri am înțeles că încă vor mai face obiectul negocierilor cu Consiliului dar din câte știu eu au existat deja multe discuții despre aceste planuri și pentru multă lume s-a pus prea mult uh, accentul pe peștii plați, pe stocul de pești plați, care cumva contrazice titlul uh, propunerii, care se referă în special la cod, herring și șprot. Pe păi când în propunerea de regulament uh, există, se face trimitere la o serie de regulamente care vizează peștii plați, ceea ce clar va duce um, la probleme în gestionarea stocurilor de cod, herring și sprot. Dar aceasta nu reprezintă um, decizia publicului larg, să spunem, e decizia Comisiei și a Consiliului. Acum, pentru în Principala, principalul obiectiv al acestor planuri este să fie o flexibilitate cât mai mare, astfel încât să existe o adaptare rapidă la schimbările din cadrul pescuitului și al pescărilor, pentru că e clar că de la un an la altul situația diferă mereu. Deci și cadrul juridic trebuie să se poată adapta la aceste schimbări. Pentru a ne asigura de acest lucru, propunerea pentru planul multianual acordă Comisiei uh, puteri de acte delegate pentru a um, face ca această adaptare să se facă cât mai uh, ușor. Actele delegate ar trebui să vizeze um, speciile pentru care pescuitul se interzice, speciile protejate, apoi să facă o enumerare a speciilor curate de supraviețuire ridicate și, desigur, să menționeze și uh, detalii referitoare la excepțiile de minimis. Cei foarte important în această delegare de competențe către comisie este faptul că Comisia ar putea să modifice regulamentele tehnice în vigoare în acest moment când e vorba de, de exemplu, um, designul instrumentelor de pescuit uh, și um, interzicerile um, care vizează anumite specii sau anumite unelte de pescuit. De asemenea și dimensiunile minime de conservare ar putea să fie adaptate. Foarte important actele acestea delegate ar putea să facă derogare de la unele dintre regulamentele tehnice în vigoare în acest moment. Deci, să rezum, um, planul, uh, planul acesta, um, desigur, era necesar pentru că acesta va contribui la atingerea obiectivelor uh, politicii de, comune de pescuit și la punerea în aplicare a obligațiilor de debarcare. Nu doar că e necesar, dar este uh, foarte mult uh, dorit de către industrie, de actorii din sector, pentru că va contribui la o flexibilitate în gestionarea pescărilor și în conservarea stocurilor. Haideți să vedem care este istoricul acestui plan. Păi, în octombrie 2014 a venit o propunere din partea Comisiei după care a fost adoptat de către această comisie în martie 2015, apoi uh, adoptată de Parlamentul European în aprilie și uh, de asemenea și de către Consiliu tot în aprilie. Și ce s-a întâmplat după aceea în iunie? Păi un eșec uh, al negocierilor tripartite, ceea ce a ridicat preocupări mari în mai multe cercuri. Acum m-aș referi foarte pe scurt la câteva probleme legate de această punere în aplicare a obligației de debarcare. Trebuie să ținem cont că s-a introdus la 1 ianuarie anul acesta. Fără plan uh, multianual n-a existat flexibilitate și nici uh, instrumente pentru o adaptare potrivită, corespunzătoare la situația legată de conservare și la stocurile din uh, Baltică și până în iunie anul acesta existau măsuri con- care contraziceau scopul obligațiilor de deragare. Exista obligații, exista obligații de uh, aruncare înapoi în mare a peștilor uh, sub dimensiunea de referință de conservare și de asemenea erau și limite în ceea ce privește componența capturilor. În iunie 2015 a apărut uh, faimosul regulament Omnibus. A fost adoptat și a ajutat uh, să se elimine conflictele directe între obligația de debarcare și uh, de uh, măsuri de conservare și tehnice, însă nu a eliminat numărul unor dispoziții redundante. Încă o problemă a fost faptul că nu existau infrastructurile și nu exista logistica necesară în porturi și la bordul navelor. Vă pot spune doar câteva probleme care au apărut și care au fost discutate de organizațiile producătorilor, ale pescarilor și um, companiile de prelucrare. Ce se facă cu, companii, cu un, um, cantitățile mici de pești care înainte erau aruncate înapoi în, în mare, să, um, să vii cu o cutie pur și simplu de pești, peștișor, nu e nicio piață pentru acest lucru și nu există logistică în care să se ocupe de aceste cantități. Apoi trebuie să facă o sortare a peștilor uh, care ar trebui să fie debarcate și cele uh, care ar trebui să fie debarcate ca um, capturi accidentale. nu e mereu posibil să faci uh, sortarea aceasta, mai ales la bordul navelor mici. Apoi, cine să plătească pentru sortare și pentru tratarea acestor cantități? Au fost multe probleme înainte să apară această obligație de debarcare. Concluzia generală a fost că nici, uh, uh, nici legislația, nici industria, nici uh, locurile de debarcare nu erau preparate, pregătite pentru punerea în aplicare a obligației de debarcare la 1 ianuarie 2015. S-a încercat pregătirea statelor membre și a industriei să pună în aplicare această obligație. Un rol esențial aici a avut EFCA, um, Um, agenția de control uh, în domeniul pescuitului, care a încercat să uh, organizeze o serie de activități pentru promovarea um, conformității cu punerea în aplicare a obligației de debarcare, asigurarea unei um, situații, unei situații echitabile la nivelul statelor membre și a unei eficiențe în uh, măsurile de control pe baza unor evaluări de risc. EFCA lucrează în strânsă cooperare cu statele membre, cu Baltfish și cu actorii din industrie. Iată, activități uh, de tipuri de activități pe care le-a desfășurat EFCA în uh, ianuarie la Dubrovnik, uh, s-a, în 2014 în ianuarie s-a organizat un seminar la Dubrovnik apoi un proiect de îmbunătățire a înregistrării corespunzătoare a aruncărilor înapoi în mare în martie 2014, apoi s-a organizat o campanie pentru conștientizare asupra obligației de înregistrare a capturilor aruncate înapoi în mare în iunie 2014, iar anul acesta a avut loc o reuniune între EFCA, Balfi și Industrie cu privire la punerea în aplicare a obligației de debarcare la Copenhaga pe 2 iunie 2015 și de asemenea s-a organizat un seminar la Roskilde un seminar pe teme de monitorizare a obligației de debarcare. Așadar, EFCA a avut un rol foarte important uh, de jucat în pregătirea statelor membre și a industriei, lucru care cred că a fost foarte mult apreciat, mai ales reprezentanții din industrie. Bun, aceasta sigur nu este lista exhaustivă a activităților desfășurate de EFCA, am, am selectat doar câteva mai importante. Uh, și în cooperare cu statele membre, EFCA a lansat un fel de program, de proiect, să spunem, care se referă la inspecții, în care s-a stabilit un fel de, fo- de formular uh, prin care să se raporteze uh, uh, inspecțiile acestea, un formular uniform care sunt utilizate de către toate autoritățile de control din regiunea Mării Baltice, care a fost uh, lansat la sfârșitul lui 2014, dar care a fost implementat pe deplin de către statele membre de la începutul acestui an și uh, toate aceste rapoarte după aceea sunt trimise către EFCA pentru a fi examinate. Uh, scopul este de a obține informații detaliate cu privire la componența capturilor în ultimele ieșiri, la, pe nave alese aleatoriu. E vorba, iată, de formularul pe care vi l-am prezentat, asupra cărora au convenit statele membre. Se menționează Uh, speciile țintite, uh, speci- mm, capturile accidentale, volumul acestora. Și pentru a se determina ponderea acestora în uh, capturi. De asemenea, FK colaborează strâns cu forumul Baltfish Baltfish a publicat un fel de linii directoare pentru industrie, un fel de ghid în ceea ce privește obligațiile de debarcare. De asemenea, a realizat o evaluare a riscului pentru diferite tipuri de flote, asta în colaborare cu FK, pentru a se ști care sunt pescăriile cele mai vulnerabile când e vorba de aruncări înapoi în mare și de capturi accidentare. De asemenea, s-au um, publicat linii directoare pentru inspectorii din statele membre, uh, încă o dată în colaborare cu FK. Pe scurt, acum, activitățile Consiliului Consultativ uh, din Marea Baltică, avem și reprezentanți ai acestuia în sală acum. Este vorba de reprezentanți ai industriei în special, dar mai uh, participă și alte uh, părți interesate, cum ar fi organizații de protecție a consumatorilor, companii de prelucrare, organizații de pe piață, ONG-uri Există o cooperare strânsă și cu Parlamentul European, cu această comisie, cu Comisia Europeană, cu EFCA, cu Balfi și cu ICES. S-a organizat o serie de reuniuni, de consultări pe teme legate de te- măsuri tehnice, obligația de debarcare și măsuri de conservare în regiunea Baltică. Scopul principal este um, ca acest uh, Consiliu să sfătuiască Comisia în ceea ce privește stabilirea măsurilor tehnice. Consiliul acesta consultativ a venit cu o serie de recomandări cu privire la aspecte cheie în ceea ce privește pescările din Marea Baltică uh, și, um, de asemenea, în ceea ce privește obligația de debarcare și măsurile tehnice. Din câte știu, chiar săptămâna, luna trecută s-a organizat o uh, reuniune, iar um, recomandările urmează să fie publicate, dar vor fi uh, înaintate atât Comisiei cât și Parlamentului în scurt timp. Acum voi menționa măsurile tehnice din uh, Marea Baltică. Este un set de măsuri foarte detaliate și complexe. Două exemple. O specificare foarte detaliată a construcției și a uh, designului uneltelor de pescuit și de asemenea Uh, componența capturilor uh, în ceea ce privește dimensiunea ochiului plasei, uh, speciile țintite și zonele de pescuit. Poate că vă gândiți că dacă există deja o obligație de debarcare, de ce e nevoie de o descriere amănunțită a instrumentelor de pescuit? Dacă pescarul este obligat să aducă la mal toate capturile, ce mai contează cu ce um, instrumente pescuiește? Unii consideră că ar trebui ca pescarilor să li se dea libertatea să folosească ce instrumente vor ei, cu condiția să îndeplinească obligația de debarcare. Pentru că aceste um, detalieri ale um, instrumentelor uh, reprezintă limite foarte împovărătoare pentru industria de pescuit. Apoi, odată cu intrarea în vigoare a obligației de debarcare, avem nevoie de o revizuire foarte clară a regulamentului 2187 privind măsurile tehnice. Uh, trebuie să se uh, stabilească, de exemplu, dimensiunea minimă și maximă a ochiului uh, plasei, sigur în consultare cu avizele științifice. Pentru că uh, peștii care trec prin ochi uh, oricum uh, uh, mor în proporție de 95%. De ce să-i aruncăm înapoi în mare? Mai degrabă să-i aducem la mală cu obligația de debarcare. Cred cu putere că măsurile redundante și nepotrivite vor fi eliminate. Mă refer în special la restricție privind construcția și designul uh, instrumentelor de pescuit. Nu mai e nevoie de acestea odată cu punerea în aplicare a acestora. Și, de asemenea, cred că vom, uh, trece, vom elimina și dispozițiile în ceea ce privește componența capturilor. E clar că obligația de debarcare și Măsurile tehnice vor fi stabilite în special la nivel regional. Avem nevoie de mai multă libertate. Pescarii să-și aleagă modelele de instrumente de pescuit și, de asemenea, e nevoie de o documentație uh, completă a capturilor uh, și, de asemenea, o răspundere și a, a pescarilor pentru ceea ce prind. Acum, în încheiere, aș vrea să vă menționez un uh, proiect european care s-a încheiat uh, la începutul acestui an, a durat, uh, a durat 33 de luni, s-a numit uh, Consolidarea impactului pescuitului um, vis-a-vis de cercetare prin um, diseminarea, comunicarea și transferul de tehnologie. Unul dintre scopurile acestui proiect a fost să se găsească modalități de comunicare mai bună între industrie și lumea științifică pentru a înțelege ce se întâmplă în mediul înconjurător. Au fost o serie de reuniuni organizate pe regiuni, Marea Baltică, Marea Neagră, regiunea Atlantică, Mediterană și concluzia din, din, de la finalul reuniunii privind Marea Baltică s-a orientat pe trei chestiuni, uh, management, uh, comunicare și um, um, uh, de asemenea chestiunile politice. Era nevoie clar de mai multă um, flexibilitate, că e nevoie de niște norme mai simple, de cunoștințe regionale și de un dialog deschis. La capitolul comunicare s-a făcut o selectare a platformelor Uh, corespunzătoare pentru un dialog eficient, iar la capitolul politică uh, s-a menționat transparența și niște norme simple și clare, lucruri care încă sunt în vigoare. Atât, vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Vogic, pour cette. Euh, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că, iată, ați fost atât de clar și ați respectat timpul alocat. Trecem acum la domnul Olivier Le, Pet, Le Pretre, este președintele Comitetului de Pescuit uh, din Bul, Bul Nord uh, Pas de Calais, dar uh, domnia sa vine din Bologna. Olivier, ai cuvântul. Merci. Merci. tous. Euh, Tout d'abord, j'aimerais commencer euh, par vous dire que je suis pas un orateur. voi spune, vă voi spune că sunt pescar și nu orator. Da, să știți că e bine că din când în când, iată, oferiți ocazia pescarilor de a se exprima. Domnul președinte, nu fac nicio problemă, vorbești foarte bine, Olivier, de obicei. Domnule Petre, mai întâi de toate mă voi prezenta. Mă numesc uh, Olivier Le Petre, sunt pescar, reprezint uh, Uh, pescuitul în partea de nord a Franței. Sunt președinte al celei mai mari cooperative din Franța și am uh, demarat un studiu pe tema obligației de debarcare de un an de zile încoace. Odată la două săptămâni încercăm să verificăm cum anume funcționează această obligație de debarcare și dați-mi voie să vă spun că nici acum n-am găsit soluția pentru problemele uh, întâlnite reglementarea în vigoare și obligația de debarcare uh, practic uh, transformă viața pescarilor într-un infern. E clar că debarcarea tuturor rezidurilor nu e o soluție. În plus mai există și constrângerile socioeconomice. Cine lucrează în Europa fără să fie remunerat, ori Iată, noi avem probleme de genul acesta, după aceea capturile nedorite nu pot fi tratate în porturi, în cele mai multe zone. Costul acestor obligații de debarcare sunt sau este mare, randamentul este mic, dar haideți să trec la primul slide pentru a vă explica care sunt problemele cu care ne, ne confruntăm. Nu prea sunt obișnuit cu tehnica modernă. Bun, iată vasul meu, este un trawler de 24 de metri. Noi activăm în uh, canalul Mânecii și la sudul Mării Nordului. Iată palmaresul uh, speciilor pescuite, mai mult de 30 de, spe- de specii. Vedeți că în partea stângă avem toate speciile debarcate și în partea dreaptă avem uh, componența uh, capturilor nedorite până la urmă, care apar din diferite motive. Uh, motivele ar putea fi dimensiunea, reglementarea, există planul acela pentru cod care ne obligă să aruncăm în mare. Deci, iată, pentru a jongla cu toate rocurile acestea, uh, nu-i... Uh, ai nevoie de foarte, mult, de foarte multe îndemânare. Selectivitatea este pusă la pe primul loc, dar am tot uh, experimentat diferite tipuri de plase uh, care însă nu m-au ajutat uh, prea bine. E imposibil să faci selecție pe calea aceasta. Am încercat absolut toate tipurile de plase cu putință, dar n-am reușit să o găsim pe cea potrivită. Și dacă vă gândiți puțin, vă veți da seama că este imposibil să, să folosim instrumentele de pescuit în acest sens. După aceea, pentru a vorbi despre zonele în care lucrez, uh, Marea de Nord și Canalul Mânecii, după cum spuneam deja, lucrez în trei zone. Avem trei reglementări diferite în aceste zone și reglementările acestea se contrazic unele pe celelalte, celelalte și ne obligă să aruncăm în mare. Avem planul pentru cod, uh, cu spațiile țin, uh, speciile țintă, avem planuri de gestiune pentru trei zone diferite, avem dimensiuni diferite pentru uh, diferitele specii și uh, dați-mi voie să vă spun că de 5-6 ori pe zi eu schimb zona de pescuit și trebuie să țin cont de toate aceste reglementări. Care sunt constatările? Ei bine, normele sunt prea complexe, cotele anuale sunt imposibil de gestionat, există incertitudini grave asupra condițiilor de punere în aplicare a obligației de debarcare. De asemenea, e imposibil să stabilim, să folosim anumite tipuri de plase, pentru că există acele planuri uh, pentru cod, spre exemplu, care ne obligă să folosim anumite plase. Uh, după aceea am senzația că uitați adeseori că o navă este până la urmă o companie și ca orice companie are nevoie de stabilitate juridică, de vizibilitate pentru a putea uh, uh, întreprinde acțiuni pentru a investi, pentru a angaja echipaj de asemenea. Și prin urmare, în aceste condiții, e greu uh, pentru bănci să crediteze genul acesta de companii. Băncile au mari dificultăți în a oferi banii unor uh, pescari, precum sunt uh, eu. Pescarii sunt pur și simplu lăsați la o parte. Au încercat uh, tot ce le-a stat în putință pentru a ameliora starea stocurilor de pește, studiile rezultă, sau din studii rezultă clar că eforturile au fost încununate de succes, dar cu toate acestea, iată, aceasta este situația cu care ne confruntăm. Care este experiența planului de gestiune? Și săptămâna trecută am fost în larg și trebuie să jonglez cu planul de gestiune pentru cod, care este absolut oribil, e o experiență mai mult decât neplăcută, trebuie să fii în pescar ca să înțelegi ce se întâmplă. Uh, Uh, noi am simțit o singură uh, specie într-o zonă foarte întinsă. Normele de pescuit uh, practic au efect asupra tuturor tipurilor de nave, indiferent de dimensiunile lor și există multe tipuri de nave care pescuiesc în aceste zone. Avem nave de 12 metri care încearcă să uh, pescuiască altceva decât codul, dacă toate acestea trebuie să respecte planul de gestiune pentru cod. Avem uh, acest plan care până la urmă împiedică ameliorările în domeniul selectivității. Uh, pescarii ar încerca să folosească alte tipuri de plase, dar n-au dreptul. Uh, este un plan care provoacă uh, deplasarea flotelor și, prin urmare, punând toate acestea cap la cap, ne dăm seama că planul acesta are efecte negative, spre deosebire de planul de gestiune pentru limba de mare 7E, care funcționează bine. Acum uh, văd că încercăm să punem în uh, aplicare un plan de gestiune pentru uh, Marea Nordului care vizează stocuri cu repartiții, zone de repartiție diferite și care sunt specii care sunt pescuite de nave complet diferite. Cum putem să creăm, prin urmare, reguli simple și comune pe baza atâtor uh, diferențe? un plan nu va putea funcționa și nu va putea fi co- coerent dacă nu luăm în uh, considerare uh, de la bun început și flotele. Se vorbește întotdeauna despre specii, dar prea puțin despre pescari, despre instrumente. Să trecem acum uh, la planurile de gestiune coerente. Ce sunt planurile acestea? Ei bine, avem de-a face cu cote adaptate, măsuri tehnice și uh, specii uh, bine definite. Avem prețuri coerente, un pescuit sustenabil pentru scurs și, până la urmă, măsuri tehnice și cote adaptate la obligațiile de debarcare. Da, vă spuneam că prezentarea mea este scurtă. În încheiere vreau să vă spun că auzim multe zilele astea despre planurile de gestiune multispecii. Eu vreau mai multă vizibilitate, mai multă coerență, care sunt absolut indispensabile pentru activitatea noastră. Unii extremiști uh, însă citesc altfel decât noi uh, regulile PCP. Pescarii sunt persoane responsabili uh, și acceptă reguli regulile, dar pentru punerea în aplicare a regulilor avem nevoie de mai mult timp. Um, randamentul uh, maxim sustenabil este obiectivul nostru al tuturor, dar avem nevoie de o perioadă uh, de tranziție pentru obținerea acestor rezultate. PCP spune că activitățile de pescuit trebuie să fie durabile pe termen lung și uh, să respecte mediul înconjurător și, de asemenea, trebuie să uh, ducă la obținerea de rezultate economice și sociale pozitive și să contribuie la siguranța alimentară. Acestea sunt obiectivele pe care trebuie să le vizăm cu toții. Să nu uităm aceste obiective, pentru că mi se pare că obiectivele acestea tocmai sunt lăsate la o parte. Să nu uităm că și pescarii își doresc uh, stocuri durabile, Uh, dacă mă, mările ar rămâne fără pește, atunci ar dispărea și uh, pescarii și asta ar fi rău pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc uh, pentru atenție. Domnul președinte, mulțumim foarte mult, domnule Lepretre. Vă mulțumim pentru această mărturie, mărturie pe care ați exprimat-o în numele unei profesii. A fost o prezentare extraordinară. Mulțumesc. Acum le dau cuvântul colegilor. Sunt doi colegi care doresc să intervină. Domnul Grobacic este primul care a cerut să ia cuvântul și, iată, are posibilitatea de a o face. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi uh, voie să le urez uh, bun uh, venit și dați-mi voie să le urez, urez pescarilor polonezi care ni s-au alăturat astăzi mult, mult succes și mult curaj, date fiind schimbările cu care se vor confrunta pe viitor. Vreau să îi rog să nu renunțe la profesia lor, pentru că pescuitul este deosebit de important pentru cetățenii europeni. Sectorul uh, pescuitului este clar subestimat și sper din tot sufletul că vom reuși să schimbăm starea aceasta de fapt. În 2007 am introdus un plan multianual pentru Marea practică. Era vorba despre un plan de protecție a codului. Un plan foarte uh, ambițio- ambițios. Planul acesta trebuia să ducă la creșterea stocului de cod, la creșterea cotelor de pescuit. S-au introdus o serie de reguli foarte, foarte stricte, de-a dreptul draconice și o serie de soluții care, până la urmă, uh, îi împovărau în primul și în primul rând pe, pescu, pe pescari. Ca urmare a acestui plan, uh, mulți pescari au renunțat la această activitate. După aceea s-a introdus noua politică europeană pentru pescuit. Raportoarea noastră pentru, ace- pentru PCP s-a întâlnit pe vremea aceea de mai multe ori cu pescarii polonezi și a reușit să afle ce anume se întâmplă în Marea Baltică. Marea problemă a acestei reforme este aceea că nu dăm ascultare tocmai pescarilor. Domnul uh, Valenza, pe bună dreptate, a remarcat faptul că urmarea acestor reforme, a tuturor acestor noi reglementări, uh, Uh, avem totuși uh, de-a face cu un caz uh, de-a dreptul dramatic în Marea Baltică. Cum se poate ca toate aceste măsuri, toate aceste reforme să fi dus la dispariția codului din Marea Baltică? Iată, toate acele măsuri menite a proteja codul n-au protejat codul până la urmă și au distrus profesia. De ce oare nu i-am ascultat pe, pe pescari? Nici măcar astăzi nu-i ascultăm pe pescarii din Marea Baltică, chiar dacă ar fi trebuit să le oferim această ocazie. Domnule președinte, pregătim trei alte programe care au sau vizează trei noi specii și aceste planuri ar trebui din nou să amelioreze stocurile speciilor respective. Ei bine, eu n-am încredere în aceste planuri, pentru că experiențele trecute ne-au arătat că astfel de planuri nu dau rezultate pozitive. Planurile acestea de pescuit ar trebui să fie adoptate în urma unei consultări la care să fie invitați și pescarii. Pentru că, până la urmă, pescarii sunt cei care duc în cârcă cea mai mare parte a poverii. Mă tare tem că și aceste noi planuri de pescuit vor reprezenta doar noi seturi de măsuri care n-au nicio sen- niciun sens și vor reprezenta din nou uh, banii aruncați pe fereastră. Acum trec la întrebarea mea. Se referă la uh, prezentarea domnului Voicic. Comisia sau în prezentarea domniei sale, ni se spunea că dimensiunile codului au fost scăzute de la 38 la 35 de centimetri codului care poate fi pescuit. Vreau să vă întreb care va fi influența sau impactul acestei măsuri asupra situației din Marea Baltică. Vreau să vă atrag atenția că există organisme internaționale care cer reducerea cu 50% a pescuitului de cod din Marea Baltică. E o, e o tragedie, domnul președinte. Dați-mi voie să fac uh, o mică remarcă la rândul meu, pornind de la cele pe care tocmai le-am auzit. Vorba despre planul uh, pentru Marea Baltică. Avem un raportor pe dosarul acesta, raportor din umbră, eu consider că trebuie să avem un plan multianual nu doar pentru Baltica, avem nevoie de un astfel de plan pentru Atlantic, pentru Canalul Mânecii. Lucrul acesta este esențial atât pentru conservarea resurselor, cât și pentru protejarea, până la urmă, a pescarilor. Acesta era comentariul meu. Domnul Voicic va răspunde puțin mai târziu la întrebarea adresată. Mai întâi de toate îi dau cuvântul doamnei Rodust. Vă mulțumesc, doamne, domnule președinte. Îi salut pe toți pescarii de aici din sală. Vreau să-i mulțumesc lui Marek că, iată, ne-a atras din nou atenția asupra faptului că uh, reforma PCP a fost uh, până la urmă esențială uh, Uh, pentru pescari și, din păcate, doar noi am ținut cont de, de pescari. M-am uh, deplasat de mai multe ori în Polonia, dar și aiurea. Parlamentul, în calitate de reprezentant al, al cetățenilor europeni, iată, avea puterea de codecizie asupra reformei PCP și ne-am luat în serios această această responsabilitate și alături de pescari am încercat să găsim uh, Uh, soluții. Până la urmă, reforma a fost una bună, cel puțin din partea mea, din perspectiva mea. De ce anume a fost necesară această reformă? Pentru că stocurile au scăzut, uh, asta nu neapărat din vina pescarilor. O fi drept asta, mulți uh, poartă responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, dar adevărul este că s-a renunțat la profesia de pescar pentru că nu mai erau suficienți pești cei care câștigă bine exercitând o meserie nu vor renunța la meserie, meseria respectivă. Ei bine, pescarii nu aveau această garanție și tocmai de aceea tinerii au spus că nu mai sunt interesați uh, de meseria de pescar. Prin reforma PCP am încercat să găsim o soluție rațională pentru toți cei implicați. Acum însă constatăm din nou că uh, cei de la Consiliu, care și pe vremea aceea ne-au pus bețe în roate, iată, din nou ne cauzează probleme. De ce? Pentru că Consiliul nu este dispus să recunoască politica comună pentru pescuit. Acum uh, ne-am întors uh, la trialog. Uh, discutăm planul pentru, de gestiune pentru Marea Baltică și ne dăm Uh, seama că trebuie să vedem, să înțelegem ce anume înseamnă, de fapt, producția maximă sustenabilă. Este o limită sau este ambiția, obiectivul? Și acum Consiliul a decis să nu mai discute cu noi. Și spun acum cu atât mai mult cu cât săptămâna viitoare vom avea din nou o întâlnire tripartită, spun acum că e inacceptabil ce s-a întâmplat până în momentul de față și nu se va mai întâmpla la fel și pe viitor. Consiliul și Comisia nu vor mai avea dreptul să decide de unii, uh, de unii singuri. Parlamentul se implică. Și acum trec la întrebări. Domnule Voicic, dumneavoastră spuneați că instrumentele de pescuit uh, ar trebui să fie alese de către pescari noi am încercat, uh, practic, să evităm capturile nedorite pentru a permite stocurilor să, se, să revină la uh, limite sustenabile. Știți prea bine că, prin lege, în trecut, pescarul era obligat să arunce peste bord uh, absolut tot ceea ce nu putea sau nu avea dreptul să pescuiască. Așa ceva este inacceptabil atât pentru pescari cât și pentru amărâții de pești. Eu cred că noi am făcut bine în momentul în care am spus că suntem dispuși să folosim bani, să investim bani în știință. Oamenii de știință trebuiau să creeze instrumente de pescuit care să prevină în mare parte măcar capturile nedorite. Uh, E important ca uh, pescarii să știe că, în cazul în care sunt dispuși să folosească noi instrumente de pescuit, pot să obțină ajutoare. Prin urmare, iată, poziția mea este ușor diferită. Eu consider că trebuie împreună să decidem care sunt instrumentele de pescuit care pot fi folosite pentru o specie sau alta. După aceea, dumneavoastră spuneați că industria și statele membre au fost prost pregătite și că uh, am avut prea puțin timp la dispoziție. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că din 2012 discutăm intens despre cum anume ar trebui să arate reforma PCP. Cred că cei care ar fi vrut să audă ar fi putut ajuta, a, auzi și cei care ar fi vrut să învețe ar fi putut citi și cei care ar fi vrut să știe ar fi putut ști. Cadrul juridic, ă, spuneați dumneavoastră, domnule Voicic, că trebuie să fie flexibil pentru ca pescarii să se poată adapta. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Tocmai de aceea consider că nu trebuie să includem tabeluri în planurile noastre de gestiune, de gestionare, nu trebuie să includem tabeluri cu diferitele specii, și trebuie să spunem că uh, producția maximă sustenabilă este limita noastră și după aceea, pe baza uh, cunoștințelor științifice, trebuie să adoptăm un comportament. Consiliul vrea detalii, Consiliul vrea să se includă așa liste cu diferitele cifre pentru diferitele specii eu cred că flexibilitatea ar fi mai degrabă garantată în cazul în care am proceda așa cum am uh, spus eu. După aceea, o întrebare pentru Olivier. Ne-am putuit în Franța continui pe aceeași linie. Ai dreptate, e important ca uh, pescarii, glasul pescarilor să fie ascultat. Nu cred că e corect să spui că obligația de debarcare doar costă Poate că e așa în momentul de față, dar această obligație are drept obiectiv uh, sporirea selectivității, pe de o parte, și, pe de altă parte, are drept obiectiv uh, conservarea stocurilor de pește. Vă spuneam uh, ce dificultăți avem cu Consiliul în negocierea planului de gestionare pentru Marea Baltică. Și pornind de la această ceartă cu uh, Consiliul tare, mă tem că nu vom, nu vom avea prea curând acest plan de gestionare. Dar planul în sine este absolut esențial. În ceea ce privește regionalizarea în cadrul PCP, am spus cât se poate de clar că vrem să avem planuri de gestionare pentru a oferi mai multă siguranță pescarilor. Și iată, Olivier are dreptate când spune că avem nevoie de norme cât se poate de raționale și bine cunoscute pentru a putea cu toții să uh, lucrăm. Îmi cer scuze, vorbesc cam mult, dar promit să nu mai deschid gura astăzi. Într-adevăr, acum avem nevoie de siguranța sau de garanții din partea uh, Consiliului cum că cotele vor fi uh, alocate în așa fel încât și micii pescari să aibă uh, de câștigat de pe urma lor. În Franța am auzit că cotele sunt prea mici și că cotele mixte nici măcar nu au fost luate în considerare. Toate acestea nu au nimic de a face cu reforma PCP și ideile sau aceste, această realitate mă supără. Sper că reprezentanții Consiliului din sală mă ascultă în momentul de față și vor transmite mai departe că eu nu sunt de acord cu ignorarea și nu voi mai accepta ignorarea reformei PCP. Mulțumesc! Merci, Ulrike. Mulțumesc, Ulrike, pentru această mărturie și pentru întrebările formulate. Vă mulțumesc, domnule Voicec și uh, domnule Lepretră. Sunt, și eu sunt de acord cu doamna Rodos în ceea ce privește spusele domnului Voicec. Da, provocările în privința obligațiilor de debarcare sunt mari. Și uh, acestea sunt provocările și pescarilor din țara mea. De fiecare dată revine acest, uh, aceast, acest subiect, însă imaginea pe care mi-o dau ei este una totuși mai pozitivă și tocmai aici este și uh, para, noua paradigmă, de fapt. Cred că ușor, ușor acest lucru intră în capetele oamenilor. Oricum, clar, provocările sunt numeroase. Și mi-a făcut o uriașă plăcere să aud un pescar astăzi printre noi vorbind tocmai despre asta. E prima noastră întâlnire după vacanța de vară și aș vrea să vă povestesc despre o experiență pe care am avut-o cu o ieșire pe mare cu pescarii din țara mea. E, va, e vorba despre Uh, pescari uh, care pescuiesc cod în cantități mici. Uh, se folosesc de fel și fel de echipamente în mai multe zone de pescuit, dar impresia pe care mi-a lăsat-o această ieșire a fost una foarte bună. Au reușit să-și reformeze practic modul în care pescuiesc și-au făcut un site web prin care uh, uh, invită oamenii la vizite în port, au creat practic noi modalități de a um, colabora cu ceilalți oameni, cei din afara domeniului pescuitului. Și uh, pe mine m-a inspirat foarte mult această experiență. Chiar cred că pescarii ar trebui să ne fie aliații cei mai apropiați în toată activi această activitate și să creăm împreună uh, pescării uh, mai ecologice, dar și mai durabile din punct de vedere social în Europa. În ceea ce privește măsurile tehnice, Comisia a propus un plan de gestionare pentru Baltica, dar care, din păcate, e cam dezamăgitor în ceea ce privește măsurile detaliate, cele care vizează mai ales structura. Așa cum spunea și domnul Valesa, pentru negocierile au fost unele foarte importante. Oricum, de acum coleg, cunosc toți colegii problema uh, mortalității și problemele la care s-a ajuns în negocierile din Consiliu noi, Parlamentul, vrem ca aceste, această rată a mortalității să fie mai mică decât uh, uh cea da, din uh, MS, a MSY, a producției uh, maxime durabile. Și am o întrebare pentru cei doi experți. Comisia a propus ca statele membre să propună acte delegate pentru crearea măsurilor tehnice. Ori, problema este următoarea. Comisia nu propune niciun fel de obiectiv pentru aceste măsuri tehnice. Și propunerea comisiei nici nu dă vreo indicație în privința încotro trebuie să se îndrepte aceste măsuri. Nu există niciun fel de orientare. Deci noi, membrii Parlamentului European, recunoaștem această problemă și am sugerat obiective în uh, directiva pentru strategia maritimă. La 1, 3, 4 și 6, cele care, puncte care vizează activitățile de pescuit. Deci, uh, dumneavoastră, experții, ce părere aveți despre aceste obiective? Când e vorba despre măsurile specifice, sunteți de acord cu cele din strategia maritimă? Sau care sunt alternativele pe care le-ați imagina? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Finci are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, am două observații succinte. Deci acum există obligația de debarcare, pescarii trebuie să o facă, dar uh, nu există uh, riscul ca pescarii să treacă cu vederea această obligație de debarcare? Uh, și în plus de asta există riscul ca din cauza acestor obligații pescarii să ajungă falimentar de-a drept, de dreptul. Acum, în ceea ce privește dimensiunile și această limită de 50 de centimetri la cod, scăderea de la 38 de centimetri la 35 de centimetri la cererea Consiliului este de-a dreptul catastrofală. Mulțumesc, domnule Finș. Peter Van Dalen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mulțumesc și eu uh, invitațiilor de astăzi și pentru prezentările lor, care au fost foarte la obiect. M-a șocat să aud uh, cu ce se confruntă uh, sectorul pescuitului. Pentru mine, domnule președinte, acesta este unul dintre motivele pentru care în legislatura precedentă am votat împotriva obligației de debarcare. Um, dificultățile sunt foarte numeroase și mari în ceea ce privește aceste debarcări și dispozițiile din uh, omnibus. Oricum, eu cred că sectorul vede foarte clar uh, toate aceste probleme și am impresia că nici nu mai vedem pădurea din cauza copacilor. Am auzit că punctul de vedere al polonezilor, al francezilor. Eu aș uh, dori să iau legătura cu pescarii nu doar din... Uh, am luat legătura cu pescarii nu doar din uh, țările de jos, ci și din uh, Scoția și din alte părți și mi-am dat seama că de multe ori situația lor este extrem de delicată. Uh, S-au făcut investiții foarte mari de ani și ani de zile încoace, de care s-a tot vorbit, dar uh, dificultățile sunt foarte mari, mai ales în ceea ce privește planul multianual pentru Marea Baltică, pentru că acesta a fost primul plan lansat și ar fi trebuit să folosească drept model, drept exemplu pentru celelalte planuri. Ori astăzi, ce vedem? Ei bine, faptul că acest plan a evoluat, dar uh, nu către mai bine. Situația s-a înrăutățit pentru toată lumea. Cred că ar trebui să tragem învățămintele necesare din uh, lacunele acestui plan pentru a îmbunătăți celelalte planuri. Parlamentul European, până la urmă, nu are ce să spună în privința cotelor, doar Consiliul are ceva de spus am impresia că ne confruntăm cu o situație extrem de grea, mă rog, noi ca noi, dar sectorul uh, stă într-o situație foarte proastă, sectorul pescuitului. Întrebarea este ce putem noi face pentru a-i ajuta pe pescari să iasă din, acest, din această situație foarte grea. De, obligația de debarcare a fost uh, consimțită, dar ce putem face acum pentru a încerca să-i ajutăm pe uh, pescari pentru a ieși din situația aceasta grea? Mulțumesc, domnule Vandalen, pentru întrebări. Dacă nu mai sunt alte intervenții din rândul colegilor, îi voi da cuvântul domnului Voicic și uh, lui Olivier Lepretre, întâi domnului Voicic, pentru a răspunde întrebărilor care au fost adresate. De... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi aduc aminte o primă întrebare care a fost repetată și de ultimul vorbitor. S-a referit la reducerea dimensiunii minime de pentru cod de la 38 la 35 de centimetri. Nu cred că aceasta este problema principală. Pentru că noua dimensiune își propunea să permită cel puțin o depunere de ouă. Și am avut uh, un fenomen destul de ciudat cu o creștere, o scădere dramatică a numărului de pești. Uh, pești care înainte aveau 38, 42 de centimetri, aveau 2-3 ani și erau gata de depunere a icrelor. Cu această reducere, pe codul pe care l-am observat în ultimii ani, care avea cam 35 și 38 de centimetri, deja avea 2-3 ani și putea să depună icre. Deci, din punct de vedere biologic, nu există o problemă a reducerii dimensiunii. Cred că mai degrabă problema este piața. Acum mă voi referi la întrebările celui de-al doilea intervenient cu privire la utilajele de, de pescuit și capturile accidentale. Aceste echipamente erau uh, menite să reducă capturile accidentale. Am spus în prezentarea mea că pescarii ar trebui să aibă nu doar răspunderi, ci să aibă și libertatea de a-și alege utilajele de pescuit. Trebuie să ne um, reamintim că pescarii nu sunt um, um, orbi uh, sau neștiutori, ei nu vor să prindă capturi uh, accidentale. Dacă se fac aceste descrieri foarte amănunțite în ale designului, ale construcției, care descriu și materialul din care trebuie făcut uh, utilajul respectiv, uh, diferite alte caracteristici, limitează acțiunile pe care le-ar putea face pescarii pentru a îmbunătăți capturile, pentru că aceștia au tot interesul să uh, reducă um, capturile accidentale. Acum, am, dorit, am vorbit cu niște colegi danezi. Înainte de pregătirea când pregăteam punerea în aplicare a obligației de debarcare, vreau să văd care este situația din Skagerrak. E bine, acolo s-a introdus un număr de, de vase care aveau niște cote suplimentare, au beneficiat niște cote suplimentare, dar aveau permisiunea de a-și modifica uneltele de pescuit așa cum doreau cu condiția să, uh, să furnizeze o documentație completă a capturilor și din ce am înțeles, când pescarilor li s-a permis să modifice designul uneltelor de pescuit, fără nicio altă măsură puteau să reducă semnificativ uh, capturile accidentale în Skagerrak cu peste 50%. Deci, nu știu dacă acest lucru îi va mulțumi pe pe ambii uh, intervenienți. Problema, v-am spus, nu este reducerea dimensiunii uh, codului. Dacă oamenii pot, dacă pescarii pot să vândă pești de 35 de centimetri, foarte bine. Dacă nu, atunci uh, pescarii vor face tot ce este în putință să nu prindă peștele de această dimensiune trebuie să nu uităm că și pescarii uh, urmează regulile pieței, pentru că altfel nu se descurcă, au nevoie să aibă o piață pe care să vândă peștele respectiv. Cât despre instrumentele de pescuit, eu aș pleda pentru simplitate. Cu cât sunt mai puține restricții, cu cât sunt mai puține norme, cu atât vor fi mai bune rezultatele, pentru că pescarii știu cel mai bine ce să facă, cu ce să prindă ce pește. Și Uh, asta cu condiția ca toate capturile să fie raportate. Sincer, nu văd niciun pescar care ar dori să prindă capturi accidentale. Să le lăsăm așadar această libertate și să observăm îndeaproape aceste practici, să încercăm să punem în aplicare o cu documentație completă dar să le lăsăm pe Skyler libertatea aceasta, pentru că ei știu mai bine decât noi lucrurile acestea. Și vă spun, eu nu sunt pescar. Eu lucrez îndeaproape cu pescarii, dar eu lucrez la un institut de cercetare și tot cred că pescarilor ar trebui să li se dea mai multă libertate pentru că sunt mai responsabili decât credem noi că sunt. Vă rugăm să fiți scurt, domnule Voicic. Domnule Pretru, eu aș vrea să-i răspund doamnei Rodust, care de altfel a venit și la mine pe vas, a văzut cum stau lucrurile. Vreau să vă spun că fac tot ce îmi stă în putință să îndeplinesc obligația de debarcare, dar există blocaje. Trebuie ca reglementarea dinainte să fie curățată. Uh, simplificată și să avem planuri pe 5 ani pentru a avea o previzibilitate, pentru a putea investi, pentru a atrage tineri și așa mai departe. Singurul mod în care putem să îndeplinim obligația de debarcare este să facem curățenie în legislația anterioară care ne tot pune bețe în roate. Deci, vă rugăm, uh, noi, eu sunt sigur că vom reuși să ne descurcăm și cu problema uh, debarcărilor înapoi în mare, cu a rezidurilor, dar, ca informație generală, mă scuzați, dar până la urmă soluțiile tot la pescar le veți găsi. La oameni ca mine, știu ce trebuie făcut și cum. Credeți-mă, vă spun că cel mai bun om de știință e fiul meu, pentru că el va prelua ștafeta. Are 15 ani, învață uh, legea, învață lucrurile de pe mare și uh, va ști mai bine. Cât despre partea comercială, poate că sunt câteva lucruri care ar, fi, ar putea fi făcute. Suntem în Europa, trebuie să facem comerț în Europa, să protejăm um, europenii, mai ales um, prin um, stimularea schimburilor intracomunitare, nu importurile din afara Uniunii Europene, pentru că acest lucru ne dăunează. Cred că am răspuns la întrebări. Cam atât. Foarte bine, domnule Le Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, pentru aceste răspunsuri. Dragi colegi, dezbaterea aceasta a fost una bogată, interesantă. I-am ascultat și pe eurodeputați, și pe oamenii de știință, și pe experții din domeniu. Acum, vis-a-vis de ce spunea domnul Repetră, spuneai că cel mai bun om de știință e fiul tău. Cred că ne trebuie și unii și alții, și oamenii de știință, și pescarii care să lucreze mână în mână, așa vom avea mai mult succes. Trecem direct la următorul grup de experți care se va referi la principalele elemente ale viitoarelor planuri uh, multispecii. Avem o parte A și o parte B. Pentru început, domnul Simon Collins președinte al Asociației Pescailor din insulele Shetland, din Scoția, Regatul Unit, și uh, este compatriotul colegului nostru Ian Duncan. Urmat și al domnului Ashton, da, sunt o grămadă de scoțieni la noi E ca pe un teren de rugby aici. Sunt toți britanici până la urmă, așa este. Aveți cuvântul, domnule Collins. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru invitația lansată. Mă numesc Simon Collins, uh, lucrez pentru Asociația Pescarilor uh, din Shetland avem 80 de vase de pescuit, unele dintre ele foarte mici, uh, cu un uh, echipaj de o singură persoană, și, dar și vase pelagice de foarte mari dimensiuni. Suntem uh, uh membri și ai Eurofish. Foarte pe, rep- pe scurt vă voi vorbi despre insulele Shetland, din care vin eu, tărâmul meu de baștină Uh, suntem foarte departe de continentul european, ne aflăm la 60 de grade nord, pe aceeași longitudine cu Helsinki, pe aceeași latitudine cu Helsinki, St. Petersburg, uh, Anchorage în Alaska. Suntem mai aproape de Islanda decât Bruxelles și mai aproape de uh, Norvegia decât de Edinburgh în Scoția. Uh, în insulele Shetland locuiesc 22.000 de persoane, o uh, populație similară cu cea a insulelor Feroe. Și o treime din uh, economia insulelor Shetland depinde de pescuit. Suntem probabil cea mai dependentă comunitate de pescuit din Europa. Uh, suntem departe de celelalte popoare europene, dar nu suntem departe de pești. Uh, în uh, partea sudică a Mării Nordului avem mulți pești demersali și specii pelagice. Aceștia sunt foarte abundenți în zona noastră, mai ales macro, cod, codul site. Avem uh, este vorba despre specii foarte uh, e vorba de mai multe specii, mai mult de 20 de specii comerciale care sunt pescuite în apele noastre. Când pescarii noștri merg uh, mai în sud către Scoția, uh, pescuiesc doar două specii și nu cinci ca în apele noastre. Vedeți, această uh, linie roșie este la 100 de mile marine de insulele Shetland. Și ce se întâmplă aici mai ales în ceea ce privește gestionarea pescuitului, uh, ne privește întru totul. Și flota noastră de pescuit este una foarte diversă. Avem 8 uh, vase pelagice, 25 uh, de vase demersale și vreo mai mult de 100 de instalații pe mal Acestea sunt uh, în cea mai mare parte în proprietatea pescarilor. E foarte important de spus în ceea ce privește planurile multianuale, Ei bine, dacă e ceva în neregulă cu flota demersală, uh, practic nu este vizată doar flota demersală, ci toate vasele de pescuit din insulele Shetland. Deci, uh, practic este un uh, adevărat uh, domino și dacă pică una dintre piese, toate celelalte vor avea de suferit. Practic nu vorbim aici despre regulamente și directive, nu, vorbim despre oameni, vorbim despre vase de pescuit, vorbim despre familii, oameni din carne și oase. Nu e, uh, aceste planuri de gestionare multispecii pentru noi reprezintă o adevărată necesitate și nu un lux. Uh, gestionarea exclusivă pe o singură specie este incompatibilă cu obligația de debarcare în pescăriile mixte. E vorba despre uh, un dezastru social care mm, stă la pândă. Trebuie schimbat planul de gestionare actual. Unul dintre avantaje, dacă nu chiar singurul din punctul meu de vedere, pentru reforma ce, uh, politicii agricole comunii, este tocmai faptul că s-a ajuns la un, gest, la un plan de gestiune care chiar s-ar putea să meargă. A, de ce avem nevoie de planuri multi, de planuri uh, multispecii? Ei bine, pentru că există nepotriviri, decalaje între uh, cote și abundența de specii la nivel local. E, e vorba de decalaje absolut inevitabile. De, uh, de multe ori, de cele mai multe ori, uh, oamenii de știință sunt cu 2-3 pași în spate, în urmă, față de situația de pe teren. Și atunci apar aceste decalaje între cote și speciile existente. Părerea mea este că e nevoie de uh, mult timp pentru a ajunge la un echilibru între cele două. În ceea ce privește acele flexibilități, ei bine, din punctul nostru de vedere, acestea nu sunt nici pe departe atât de flexibile pe cât ne-ar trebui nouă și uh, acele specii de uh, Uh, blocaj pentru noi sunt foarte importante. Deci, încă o dată este vorba despre nepotrivirile între cote și specii, uh, nepotriviri, decalaje care ajung atât de uh, ajung foarte mari, tocmai pentru că cotele sunt foarte mici pentru specii extrem de abundente. și uh, așa se ajunge la uh, falimente, așa cum s-a spus, că atunci când nu, pur și simplu nu mai poți să debarci uh, peștii respectivi. Ironic, modul în care funcționează actualmente acest sistem cu obligația de debarcare duce la un risc de a îi pedepsi tocmai pe pescarii cei mai vrednici. Dacă nu există planuri multispecii um, care să funcționeze cu adevărat, um, atunci se va ajunge efectiv la falimentul și pedepsirea pescarilor cei mai buni. Există cadrul, există uh, cadrul strat pentru strategia marină, uh, directiva din 2008, dar încă o dată ar trebui luate în calcul de fiecare dată planurile multispecii. Olivier Pretra a vorbit deja despre limitele selectivității. Am luat uh, ca exemplu patru pești pentru că uh, um, aceștia sunt uh, cei care fac obiectul cel mai mult al obligațiilor de debarcare în Scoția. În uh, uh, ultimii 30 de ani s-au făcut eforturi uh, uriașe, dar s-a și îmbunătățit foarte mult situația pentru peștii tineri. Uitați sus, cum să păstrezi merlanul, dar să-i arunci pe toți ceilalți? Cum să păstrezi sebasta, dar să arunci, să arunci pe toți ceilalți? Deci se ajunge la situații mm, ridicole când vrei să păstrezi peștii mai mici și trebuie să-i arunci pe cei mai mari. Deci, încă, da, e nevoie de selectivitate, dar în niciun caz nu se va ajunge așa cât ai pogni din degete să rezolvăm această problemă a selectivității. E deocamdată, deci s-a îmbunătățit uh, uh chestiunea selectivității de-a lungul timpului, însă acum ajungem într-un uh, moment de blocaj. Dacă îmi permiteți să vă dau câteva sfaturi, mai ales în ceea ce privește Marea Nordului, că noi asta o cunoaștem cel mai bine, nu uh, impuneți uh, reguli rigide pe niște sisteme foarte complexe. E nevoie de o gestionare care să știe să se adapteze, nu să dicteze de la centru. Și uh, vrem uh, un sistem care să nu mai fie doctrinar și trebuie și o uh, bună doză de smerenie până la urmă. Apoi, nu încercați să controlați unele lucruri care pur și simplu nu pot fi controlate, pentru că marea nu, este, nu poate fi controlată. Așa cum se vede și în, uh, în uh, fotografia aceasta. de-aia și vorbeam despre smerenie, despre umilință mai devreme, de care chiar avem nevoie în relațiile noastre cu marea. Apoi, uh, biomasa într-adevăr trebuie uh, evaluată în permanență, dar nu să nu mai încercați să o țintiți. Și, în măsura posibilului, lăsați-le încolo de cifre și de numere. Articolul 10 uh, uh, aduce o serie de elemente obligatorii în planurile multianuale. Există obiective definite, ținte și termene cuantifiabile, puncte de referință pentru conservare și așa mai departe. Dar cadrul acesta trebuie să fie totuși flexibil Noi am vrea ca această flexibilitate să existe la nivel uh, regional și să nu fie dictată de la centru. Spre exemplu, în planul uh, pentru cod, uh, acest plan a fost adaptat pe măsură ce situația a evoluat. puteți să, fi, să fiți siguri că după un an sau doi cifrele inițiale vor fi deja greșite și vor trebui revizuite. Dar există totuși semne bune, să spun, din procesul pentru Marea Baltică. regionalizarea este extrem de importantă, iar această gestionare trebuie să meargă, noi avem nevoie de ea. V-aș ruga da, bătaia, bătălia pentru democrație să o purtați pe alt câmp decât acesta. Uh, trebuie luat aurul de coarne, avem nevoie de ecosisteme uh, sănătoase, într-adevăr, dar asta nu înseamnă să urmărești fiecare specie în parte uh, e nevoie de un sistem care să funcționeze cu adevărat și ca să funcționeze acest sistem trebuie să fie unul făcut la nivel regional și să fie unul flexibil. În 2019 uh, uh, se mm, până în 2019 lucrurile trebuie să meargă ca pe roate. Am pus o, o fotografie cu o um, pădurea tropicală cel puțin eu sper că este o poză cu o pădure tropicală și să nu mă fi înșelat, dar asta pentru a uh, sublinia că uh, pădurile tropicale, spre exemplu, nu cer ca fiecare specie în parte să fie țintită pentru a avea o pădure sănătoasă. Apoi, uh, din punctul nostru de vedere, dis distincția dintre uh, stocurile țintite și capturile accidentale este una, adevăr, este una bună, dar nu ar trebui să pierdem timpul și resursele aiurea. Încă o dată, sunt așa niște idei pe care le avem noi, idei generale pentru că nu avem vreme să intrăm în amănunte. Ideea este de a avea câteva specii țintite mari cele șase specii, specii mari din uh, Marea Nordului plus nefrops. Acesta ar, ar acoperi circa 80% din uh, capturile din zona Shetland. De asemenea, în ideea regionalizării, noi am dorit ca grupurile regionale să poată face uh, referire la speciile mixe din ICES, Dacă pentru că până la urmă s-ar ajunge și la o mai bună vizibilitate astfel. ar trebui într-adevăr să fie monitorizate aceste specii și să se facă, să se întreprindă acțiuni în funcție de aceste date. Încă o dată, nu încercăm să fugim de răspunderi, dar vrem să existe un sistem care să funcționeze cu adevărat. Este nevoie și de o revizuire regulată. Aceasta este clar. În încheiere, câteva observații de natură generală. Uh, iată o, un citat din declarația de la Rio. Popoarele indigene și comunitățile indigene au un rol vital în gestionarea mediului înconjurător și în dezvoltare datorită uh, cunoștințelor și practicilor lor tradiționale. Uh, da, popoarele indigene sunt apreciate, dar mai ales uh, cele care se află pe continente, dar nu și cele mm, care se află pe mare. Uh, E adevărat, popoarele indigene au cu adevărat o mare contribuție de avut, atât pe uscat cât și pe mare, așa cum se întâmplă în uh, insulele Shetland. Uh, ziaristul Simon Jenkins a spus că elitele uh, întotdeauna cred că ele știu mai bine cei pentru toată lumea. M-am bucurat să aud pe doamna Rudăs mai devreme, care a spus că Uh, rolul Parlamentului este și de a contrabalansa, de a echilibra aceste elite și de a pune în balanță și vocea poporului. Da, știu că sunt mulți parlamentari care sunt implicați. Insulele Shetland sunt uh, un, om, uh, sunt un loc minunat de pe planeta noastră. În Shetland pescuitul comercial se face de mai mult de 1000 de ani, uh, pescuitul de subsistență de mai mult de 5000 de ani Și cred că majoritatea colegilor din Danemarca, din Franța, din Spania pot uh, spune același lucru ca și noi. Cunoștințele noastre sunt uriașe și sunt istorice, iar politicienii ar fi de-a dreptul nebuni să treacă cu vederea aceste cunoștințe extraordinare pe care le avem. Sunteți cu toții bineveniți în Shetland, pentru că noi, ca toate celelalte comunități de pescari, încercăm să facem în așa fel încât uh, obligația de debarcare și, în general, politica comună de pescuit să funcționeze cu adevărat, pentru că pentru noi aceasta este vital. Merci, Merci, Mulțumim, domnule Collins. Vă asigur că ce e bine pentru noastră e bine și pentru noi. Vreau să vă reamintesc vis-a-vis -vis de concluzia dumneavoastră că aici noi suntem reprezentanții dumneavoastră aleși democratic. Dacă nu, ne, nu vă convin uh, deciziile noastre, să nu ezitați să votați pentru altcineva. Așa, ca observație prietenoasă. Je voudrais maintenant passer la parole à monsieur Raoul. Îi dau acum cuvântul domnului Raul Prelețo, cercetător principal la ASDI în țara Bascilor din Spania, că știți, țara Baștilor e o parte în Spania, o parte în Franța. nu e așa? Și vous Vă dau cuvântul. Hola, buenas tardes. Eh, soy Raúl Pérez, como bien ha dicho el presidente, y vengo de... Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Vin într-adevăr din țara Baștilor din Spania vreau să vă vorbesc despre planurile multianuale și multispecii dintr-o perspectivă mai tehnică, mai științifică. ce idee vreau să vă transmit, mai degrabă o serie de mesaje pe care vreau să vă trimit, se referă la uh, rezultatele pe care le-am făcut, le-am avut ca urmare a unor analize științifice pe care le-am făcut. Vreau însă, în primul rând, să vă vorbesc despre o schimbare de accent, de perspectivă. Am trecut de la o abordare bazată pe stocuri la o abordare bazată pe flote. Ceea ce a adus o serie de complicații. Vedeți în imaginea din dreapta ideea unei pescării unde apar mai multe flote, fiecare au instrumentele lor de pescuit și apoi toate acestea pescuiesc diferite stocuri. Lucrurile sunt foarte complicate când vrei să ai uh, o abordare multispecii pe bază de flote. Dar nu e vorba doar de probleme, de dificultăți, ci e vorba despre condițiile sistemului, cum să condiționezi sistemul. Sunt uh, vorba de multe date pe care le uh, introducem și le găsim, dar nu doar date, încercăm să înțelegem um, comportamentul flotelor. Ce să înțelegem? Reacțiile flotelor uh, la schimbările de reglementare, strategiile lor, tacticile lor, investițiile pe care le fac. Așadar, e nevoie de o abordare pe bază nu doar de date, ci pe cunoștințe. Și cum putem să le obținem pe acesta? Păi doar prin intermediul celor care cunosc cu adevărat domeniul și anume pescarii. Acum, când examinăm pescăriile multispecii, apare problema faptului că trebuie să introducem toate capturile. stocurile, toate stocurile cap- capturate nu sunt evaluate neapărat științific, nu cunoaștem starea lor. Nu avem mm, puncte de referință, ceea ce complică foarte mult problema noastră. Dar ca să o rezolvăm, ce facem? Pur și simplu facem presupuneri. Și acestea au un impact asupra concluziei finale. E foarte important când examinezi concluziile să vezi care au fost premisele de la care s-a plecat, care au fost estimările făcute. Timpul este limitat, așa că vă vorbi doar despre o serie de aspecte care afectează planurile multispecii și bineînțeles că trebuie să menționez aici obligația de, de debarcare. Problema legată de obligația de debarcare, că sunt mai multe, sunt multe aspecte de luat în considerare, însă problema principală este aceea că efectele acestei obligații, obligații nu uh, fac subiectul doar uh, stării stocurilor, ci contează, uh, ce contează sunt uh, efectele pe care au asupra altor stocuri care nu sunt vizate de obligație. Deci, efortul de pescuit poate fi influențat, ceea ce afectează și capturile care pot fi realizate din celelalte specii. Acum, care ar fi consecințele asupra flotelor? Păi, bun, s-a vorbit foarte mult uh, de limitarea speciilor, însă, din punct de vedere strategic, important este să recunoaștem că prin această obligație de debarcare multe dintre specii nu mai sunt un output al sistemului, ci un input, adică ceva ce trebuie să utilizăm pentru a obține ceea ce vrem cu adevărat. Există pescării cu caracter mix mai pronunțat, altele cu unul mai puțin pronunțat și atunci care este rezultatul? Cu cât e o pescărie mai puțin uh, mixtă, cu atât mai bine mai puțin afectată va fi de obligația de debarcare. Și apoi, cu cât mai mici sunt aruncările înapoi în uh, mare, cu atât uh, pescăria respectivă va avea un avantaj strategic mai mare. Va fi afectată mai puțin decât uh, pescările care au debarcări înapoi mare, um, aruncări înapoi mare mai mari. Dar bine, astea sunt toate, toate datele acestea sunt în termeni relativi. Iată un grafic care sintetizează cumva efectele obligației de debarcare. Pe termen scurt, ce se întâmplă? Sigur, vor exista pierderi la nivel privat, adică unele flote vor uh, avea o activitate mai limitată, un, un efort mai limitat și atunci uh, vor avea uh, pierderi. Pe termen mediu, dacă pierderile în termeni absoluți, dacă vor fi negative sau pozitive, nu e clar, dar ce e clar este că vor exista flote care um, se vor descurca relativ mai bine decât altele. Vor fi așadar câștigători și perdanți. Și pe termen lung, nu prea e clar ce se poate întâmpla, pentru că avem de-a face de o problemă legată de incertitudini asupra cunoștințelor de care dispunem asupra modului în care vor evolua ecosistemele. Dacă va fi o evoluție pozitivă sau una negativă, atunci producțiile vor fi diferite, care vor fi efectele asupra prădătorilor și așa mai departe. Deci sunt o serie de variabile, de incertitudini. Dar spun de date incerte, nu de riscuri. Dacă se va schimba ecosistemul, Poate, dar nu va fi neapărat înspre rău schimbarea. Încă un aspect referitor la obligația de debarcare, care până acum e văzută destul de negativ. E bine, obligația aceasta are totuși o serie de aspecte foarte bune, pentru că generează un teren propice pentru o serie de îmbunătățiri, pentru că există stimulente private pentru flote să își îmbunătățească selectivitatea. De ce asta? Pentru că trebuie uh, să uh, elimine acel efect de strangulare. Și în plus există un fel de joc strategic între flote sunt unii care pierd mai mult, alții care câștigă mai mult, deci fiecare încearcă să-și um, să-și îmbunătățească poziția prin uh, eficientizare. Și în plus, um, e, e un joc în care suntem uh, cu toții cumva. Mai apare și aspectul moral, care este și el foarte important. Deci, un teren propice pentru o îmbunătățire a selectivității și pentru o reducere a aruncărilor înapoi în mare. Așa este partea pozitivă a obligației de debarcare. Încă câteva aspecte pe care vreau să le menționez. Obiectivele. Obiectivele politicii um, comune de pescuit. Când vorbim despre aceasta, vorbim despre producția maximă Uh, durabilă. Și când vorbim despre aceasta, apare o mică problemă. Când vorbim despre aspectele, aspectele multispecii, e imposibil să ajungi la MSI pentru toate speciile în același timp. S-a vorbit în anumite um, propuneri, s-a vorbit despre intervale, de niveluri, să spunem. Fixez um, un nivel și am un interval, să zicem o marjă de eroare, un pic mai sus sau un pic mai jos două praguri, unul inferior și unul superior. Aceste intervale, să spunem, ajută la sporirea selectivității și sporesc congruența între diferitele MSY-uri pentru diferite stocuri, dar asta dacă se calculează, atenție, individual. Chiar și așa, Chiar dacă se um, pescuiește în funcție de nivelul cel mai uh, înalt, nu se poate garanta că se va ajunge la MSI pentru toate, MSI pentru toate speciile. Concurența va fi mai mare, dar nu e nicio garanție că într-adevăr se va ajunge la MSY pentru toate stocurile în același timp. Și apoi mai apare, mai apare și partea negativă. Dacă aplicăm inter, aceste intervale sistematic, de exemplu, pragul de sus, dacă îl aplicăm în mod sistematic, avantajele um, presupuse de aceste intervale în ceea ce privește flexibilitatea și adaptabilitatea se pierd. Și, în plus, riscurile asupra uh, stocurilor clar cresc, pentru că se um, pescuiește în funcție de o serie de puncte de referință. Acum, rezultatele asupra flotelor ar putea să fie pe termen scurt pozitive, dar pe termen lung e greu de um, anticipat. Pentru că sunt criterii care generează capturile cele mai mari posibile um, în mod durabil. Încă un lucru legat de aceste intervale Bun, acesta încă se aplică um, cu caracter provizoriu în Golful Biscaya și în alte zone de la noi, deci nu avem chiar atât de multe date științifice. Încă un lucru. Vreau să fac un instantaneu, să vă prezint un instantaneu acum. Vedeți în graficul din dreapta un exemplu un studiu de caz din Mediterană. Se vorbește despre stocul de merluciu aici. Și în graficul din dreapta vedem o serie de indicatori folosiți în cazul unor simulări. Pentru MSY vedem intervalul de sus și intervalul de jos, extremele din interval niște indicatori sunt uh, biomasa, uh, producția, capturile și așa mai departe. Însă, ideea este că de multe ori vorbim despre lucruri care nu sunt relevante. În, cadrul, în cazul acesta, să vorbim despre intervale nu e neapărat relevant. Ce se poate observa aici, mai degrabă, este cât de departe ne aflăm de MSY și problema care trebuie rezolvată este cum să ajungem la MSI. Și apoi, când vom fi cât de cât aproape, atunci să vorbim despre aceste intervale. Pentru că diferența între rezultate în interiorul acelor intervale este foarte mică față de diferențele între uh, acel interval și valorile la care suntem acum, care sunt foarte îndepărtate de MSY. Și încă un lucru pe care vreau să-l menționez uh, cu privire la ce am învățat? Regulile de captură, Harvest Control Rules. Ce înseamnă acestea? Să zicem, am o serie de indicatori referitor la un stoc, care fi el, și pe baza acestora eu uh, vin cu o recomandare științifică, cu niște posibilități de pescuit. Primul mesaj este că dacă nu există norme de captură, se introduce un nivel de nesiguranță suplimentar pentru deciziile următoare. Și când mă refer la deciziile pentru viitor, mă refer la cele ale pescarilor. De exemplu, investițiile pe care le face o investiție. Pentru acesta e foarte important să existe un viitor clar. Pentru că acest lucru contează și atunci când uh, vrei să investești tu și când vrei să primești banii pentru a investi. E foarte greu fără acestea să faci o analiză de impact și în al treilea rând. Oricum e nevoie de o serie de măsuri de protecție minimă care să garanteze o protecție de bază pentru toate stocurile. Atât. Vreau doar să mai rezum uh, ideile pe care le-am uh, exprimat aici. În primul rând, procesul științific ar trebui să se concentreze mai mult pe aspectele legate de pescării mixte, atât din punct de vedere biologic, adică relațiile dintre specii, cât și din punct de vedere tehnic, adică um, faptul că unele pescării pescuiesc mai multe specii în același timp. Apoi, e foarte greu să lucrezi cu pescării mixte. Însă, dacă să înțelegi comportamentul lor este esențial pentru a putea anticipa rezultatele oricărui tip de gestiune. Cât despre obligația de debarcare, e bine, repet am spus că pe termen scurt uh, va avea um, efecte. Multe flote vor uh, avea de suferit de pe urma acestei obligații, pentru că eforturile lor vor fi limitate. Și pe termen scurt, e clar că rezultatele economice vor fi mai slabe. Pe termen mediu, va, se va desfășura un joc strategic în care vor exista câștigători și perdanți. Iar pe termen, scurt, pe termen lung, bun, rămâne de văzut cum evoluează ecosistemele, cum evoluționează productivitatea speciilor individuale și cum se adaptează flotele la acest sistem nou. Oricum, obligația de debarcare generează stimulente pentru a face lucrurile mai bine adică cu mai multă selectivitate și cu aruncări în, în mare mai puține. Intervalele reprezintă un uh, mecanism de reducere a unor diferențe, unor discrepanțe um, care apar în calcule bazate pe stocuri individuale. Însă aceste intervale trebuie să fie folosite cu înțelepciune, să spunem, în mod corespunzător. Și în plus, vreau să vă spun că până la urmă obiectivul este MSY deocamdată. Și în sfârșit mă voi referi la acele norme de control, aceste norme de control care ajută la previzibilitatea sistemului, atât pentru evaluarea unor, evaluare, unor rezultate posibile, cât și pentru crearea unui cadru stabil în care institu- companiile private să poată lua decizii de investiții. Yes, um, Mr. Kadek has uh, left the room. Domnul Kadek a părăsit încăperea. Vom trece acum la schimbul de opinii. Mulțumim uh, pentru cele două prezentări. Și acum îi dau cuvântul domnului Valesa și după aceea celorlaltor colegi care vor să intervină. Vă mulțumesc. O întrebare. Am ascultat cu mare interes prezentările dumneavoastră. Uh, abordarea flexibilă, regională, pardon, planul global, diferențele cu abordările regionale. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Collins. Mâine mă voi întâlni cu raportorii din uh, umbră pentru a discuta despre harta Balticii. Îmi dați voie să folosesc uh, câteva uh, slide-uri din prezentarea dumneavoastră, pentru că cu siguranță voi putea uh, Uh, impune niște idei pe baza acestor slide-uri. Și eu m-am trecut pe listă. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Verzi au încercat să invite pe cineva de la ICES da, din păcate, săptămâna aceasta toți uh, cei de la ICES uh, se reunesc la Copenhaga la o conferință foarte importantă. Prin, prin urmare, astăzi nu putem avea parte de o prezentare din, parte, o prezentare din partea ICES. Dar dați-mi voie să vă amintesc că cu câteva luni în urmă l-am avut pe Sydney Hall alături de noi Domnia sa ne-a vorbit despre FMSY și despre gestionarea pescărilor. Deci am avut plăcerea de a-l asculta pe acest uh, părinte fond, fondator până la urmă a politicii de pescuit. Uh, domnia sa vorbea și despre randamentul economic și ce însemna acest randament economic spunea sau în spatele acestui concept se ascunde tocmai faptul că respectarea legurilor ar putea duce la creșterea capacităților de pescuit și a stocurilor care pot fi pescuite pe viitor și deci la creșterea randamentului economic. Iar, chiar ieri uh, domnul Hall s-a adresat în fața ICES și ne-a mulțumit în uh, fața experților reuniți acolo, nouă Uniunii Europene și în special Parlamentului European pentru deciziile luate cu privire la PCP. Deci, Sydney Hall ne încurajează în momentul de față să luăm deciziile potrivite cu privire la Marea Baltică. Cotele trebuie să fie neapărat mai mici decât FMSY. Acum, cu privire la prezentări. Domnule Collins, Bineînțeles, în prezentarea dumneavoastră sunt lucruri cu care sunt de acord, dar mai am și întrebări. Înțeleg care este frustrarea dumneavoastră sau motivul frustrării dumneavoastră cauzate de activitățile noastre uneori prea lente, dar dumneavoastră ne cereați în prezentarea noastră să luptăm pentru democrație altundeva. Și dați-mi voie să vă întrebăm dacă nu noi, atunci cine și dacă nu acum, atunci când uh, pentru că acum vorbim despre aceste planuri de gestionare. Într-adevăr, supraviețuirea insulelor Shetland și a comunităților de pescari din întreaga Europa este până la urmă aproape de inimile noastre și noi suntem până la urmă și poporului. E drept, am o reacție emotivă, dar trebuie să mă înțelegeți. Domnul Prelețu spunea ceva interesant. Spunea că vom avea câștigători și perdanți. Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta și să gestionăm consecințele deciziilor pe care le luăm. În ansamblu, prezentările au fost deosebit de interesante. Și acum, iată, s-a întors președintele. Urmează domnul Ashton și după aceea domnul Coburn. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur că avem această audiere. Prezentarea situației din Shetland, din insulele Shetland dovedește încă o dată motivul pentru care ceream descentralizarea maximă și regionalizarea PCP-ului. Iată, mă bucur că paneliștii noștri și, uh, de asemenea, unii membri ai comisiei noastre uh, au vorbit despre regionalizare și importanța ei în, condițiul, uh, în condițiile obligației de, deblacare, de debarcare. Din păcate, însă, date fiind uh, distanțele existente între noi și Consiliu, dată până la urmă, regionalizarea nu a fost dusă până la bun sfârșit, uh, nu s-a decis uh, permiterea luării de decizii la nivel regional acolo unde deciziile sunt cele mai raționale. Acum, uh, Consider, sau am înțeles că uh, statele membre au dreptul să regionalizeze în măsura în care consideră că regionalizarea e o soluție. Eu îmi doream mult mai mult, uh, din păcate, iată, nu am obținut uh, rezultatele pe care le vreau și care, iată, sunt până la urmă necesare dacă e să ne uităm la prezentări. E interesant că, iată, statisticile ne arată cât de important este pescuitul pentru comunitățile din insulele Shetland și până la urmă aceste insule sunt un exemplu clar al motivului pentru care noi trebuie să ținem cont de experiențele și realitățile care există acolo, dincolo de dezbaterile oarecum academice pe care le purtăm noi aici și dincolo de aspirațiile noastre. Una dintre statisticile pe care domnul Collins nu le-a menționat se numără și cea care explică că aproape o pătrime din uh, locurile de muncă din insulele Shetland au de-a face cu pescuitul sau cu industria prelucrătoare. Și tocmai de aceea efectele reformelor noastre se simt foarte puternic uh, în astfel de comunități. De fiecare dată când impunem noi obligații, trebuie să înțelegem că trebuie să conferim, să creăm și o, sau să, să stabilim mai degrabă o perioadă de tranziție. E nevoie de această perioadă de tranziție și de acumularea de experiență, de asemenea. Chiar dacă nu ține neapărat de prerogativele noastre, eu cred că cotele ar trebui să fie date la o parte în acele cazuri în care stabilirea de cote ar putea duce la efecte adverse. Și, într-adevăr, avem nevoie de planificare multispecii. Asta nu doar în zone precum insulele Shetland, ci și în alte zone de pescuit care țin de Scoția. Se vorbea despre cele cinci specii în zona insulelor Shetland, trei în restul apelor teritoriale scoțiene. Asta e realitatea cu care ne confruntăm și asta, acesta este motivul pentru care va fi foarte dificil să uh, obținem rezultatele scontate prin uh, obligația de debarcare. Haideți să nu sugrumăm pescarii doar de dragul uh, ambiției noastre de a pune capăt aruncărilor capturilor nedorite. Eh, asta cu atât mai mult cu cât, iată, pescarii uneori sunt obligați să arunce în mare specii cât se poate de uh, vendabile până la urmă, care se pot uh, comercializa. Haideți să le oferim uh, o perioadă de tranziție pescarilor și să ne asigurăm că aceste obligații pot fi, sau sunt până la urmă transformate în realitate sau puse în aplicare. Domnul Coburn acum. from the Intervenție fără microfon. Okay. Uh, thank you, Mr. President. Um, I'd like... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu unele dintre cele spuse de distinsul meu conațional. Domnul Collins a spus uh, lucruri raționale cu privire la flexibilitate. E important ca pescuitul să continue în insulele Shetland și uh, asta se poate întâmpla doar dacă nu suntem atât de severi. Deciziile trebuie să fie luate la fața locului. Eu cred, eu consider că deciziile <laughs> cu privire la pescuit ar fi trebuit să fie luate la nivelul Regatului Unit, uh, reprezint UKIP, și nu uh, în Parlamentul European. Cred că suntem mai abilitați să luăm decizii de genul acesta. Zonele noastre de pescuit uh, le cunoaștem bine, mai bine decât uh, uh, funcționarii de la Bruxelles. Din păcate, iată, domnul Collins consideră că deciziile trebuie să fie luate la Parlamentul European. Eu sunt de acord, eu sunt de părere că ele trebuie să fie luate în Regatul Unit. Dar voi colabora cu colegii mei pentru a ne asigura că facem tot posibilul pentru a ajuta insulele Shetland. Mulțumim pentru această contribuție. Urmează Young Duncan. Vă mulțumesc, domnule președinte, sunt de acord cu, în parte cu ambii colegi scoțieni. Trebuie să fim suficienți, suficient de flexibili în abordarea noastră. Asta s-a spus. Noi am încercat să asigurăm, să garantăm cât mai mult uh, flexibilitate cu putință și tocmai de aceea am uh, vorbit despre sau am propus revizuirea. Dar mă tem că o revizuire va fi esențială. Nu cred că am reușit să atingem ambițiile noastre de prima dată. Trebuie să ne acordăm uh, timpul necesar pentru a acumula datele științifice, modelele, etc., pentru a putea veni cu noi uh, idei în cadrul unei revizuiri a PCP. Uh, pentru că dacă nu revizuim PCP-ul, se, poate, se prea poate ca comunități, precum cele din Shetland, să moară. Deci revizuirea e esențială. Domnul președinte, în ceea ce privește flexibilitatea, da, sunt de acord. Uh, Vom vedea la revizie ce putem face. Îi drept că sistemul trebuie să fie adaptat. Și vedem uh, până la urmă importanța și pertinența regionalizării în aceste prezentări. Vedem că ce se întâmplă în Baltica nu se aplică la Mediterana sau la Atlantic, etc. Și tocmai de aceea avem nevoie de aceste planuri plurianuale adaptate regiunile. Deci sunt de acord cu regionalizarea. Îi dau cuvântul colegei Bilbao. Vă mulțumesc. Domnule președinte, din păcate nu l-am putut asculta de la bun început pe domnul Collins, dar sunt de acord cu regionalizarea. Acesta a fost unul dintre aspectele pe care le-am promovat uh, cel mai intens în cursul reformei PCP. Toți am fost de acord cu regionalizarea raport, în uh, diagnostic, am spus cât se poate de clar că e nevoie de responsabilizarea sectorului uh, pescuitului uh, și această responsabilizare este esențială pentru punerea în aplicare a reformelor corecte. Din păcate, această regionalizare nu a ajuns suficient de departe. Dar văd că acum cu toții suntem de acord că trebuie să luptăm în continuare pentru regionalizarea asta pentru a putea pune în aplicare reforma regionalizare, da, dar și planuri de gestionare și asta e foarte important. Voi profita de ocazie pentru a spune că până în, în momentul de față n-am reușit să promovăm uh, planurile de gestionare la care am lucrat uh, intens din pricina faptului că Consiliul, iată, nu vrea să accepte poziția uh, Parlamentului European. Uh, amintiți-vă de raportul cu privire la planul decizionare a, uh, a Am discutat cu institute, am discutat cu pescari, cu asociații ale pescarilor și am ajuns la un consens până la urmă. Dar Uh, și, uh, îmi cer scuze, până la urmă am inclus uh, o garanție pentru transparență, pentru transparență științifică, am inclus acest uh, element în planul de gestionare, un element care până la urmă a intrat și în reforma PCP, dar până la urmă planul nu a mai fost pus în aplicare din pricina Consiliului. E momentul ca toate instituțiile europene să își, pună, să își asume responsabilitatea pentru a putea pune în aplicare toate planurile acestea de gestionare la, uh, uh, pe care le-am decis. Mi s-a părut foarte interesantă prezentarea numărul 2 Domnia sa spunea că e dificil să avem date științifice și sau statistice corecte. Și aici aș vrea să-l întreb pe reprezentantul Institutului uh, Științific ASTI dacă informația aceasta, studiile acestea care se bazează pe aceste date și care au dus la aceste concluzii, dacă au um, o, o bază pe care o putem folosi și noi cu comisia, pentru că concluziile sunt foarte interesante și ar putea să fie, să fie folosite de către Comisia Europeană pentru a adapta această reformă sau chiar să vadă dacă nu cumva în rândul perdanților ar trebui să aplicăm planuri specifice astfel încât să se bucure de o perioadă de tranziție astfel încât uh, pe termen lung toată lumea să aibă de câștigat. Așadar, aș dori să-mi răspundeți la această ultimă întrebare, pentru că dacă Comisia nu face acest lucru, cred că pierde niște date, niște elemente foarte interesante. Mulțumesc, urmează domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adaug și eu la ce a spus colega mea Izascun, pentru că S-a spus că obligația de parcare reduce aruncările înapoi în mare. Dar cu ce preț? Intervenientul a spus că pe termen scurt cei care au de pierdut sunt pescarii. Apoi pe termen mediu unii vor să piardă mai mult, alții mai puțin și pe termen lung ce trebuie făcut este să observăm cu grijă cum se face implementarea obligației de debarcare. Și a, să vedem cine are de câștigat, dar eu vreau să știu dacă există mm, până la urmă vreo speranță că vor apărea și acești câștigători. Apoi, referitor la, la aceste planuri multianuale, noi știm care este poziția Parlamentului. De ce s-au blocat și cum? E bine, cred că și Comisia are multe de spus aici vis-a-vis de modul în care a folosit acele harvest control rules și cum a afectat acest lucru distribuția posibilităților de pescuit. Consiliul acum nici nu vrea să mai vorbească de acest subiect. Ne aflăm într-o dilemă foarte greu de rezolvat. Toată lumea a vorbit de planurile acestea. Să spunem că ele reprezintă prezentul și viitorul, dar viitorul este incert pentru că există blocaje totale. Despre ce vorbim până la urmă? Poate ar trebui să vorbim despre o nouă politică comună de pescuit de anul acesta încă, nu din 2021. Iată, avem o serie de probleme cu planul acesta care n-au niciun fel de ieșire. De ce nu se recunoaște acest lucru? Merci, Gabriel. Richard Mulțumesc, Gabriel. Richard Corbett. Dacă mi se permite, aș simplifica puțin uh, chestiunea. Se spune că ar trebui să se ia uh, decizii la nivelul Scoției sau la nivelul Marii Britanii, ba la nivelul uh, insulelor Shetland sau la nivelul Uniunii Europene. Dar ar trebui să avem la îndemână o descentralizare cât mai mare dar și centralizare acolo unde e nevoie. Peștii au un obicei foarte prost și anume de a schimba apele teritoriale după cum le sună lor bine. Deci trebuie întreprinse uh, acțiuni comune la nivel european. Aceste acțiuni la nivel european, european sunt necesare și, într-adevăr, ar trebui să se facă într-un mod cât mai transparent și democratic cu putință. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea la nivel uh, regional și național, ei bine, dacă aceste flexibilități uh, nu merg, uh, nu se bat cap în cap, atunci mm, chestiunea în general nu este pusă sub semnul întrebării și în pericol. Până la urmă trebuie uh, uh, apărați peștii și pescarii. Uh, FMSY ar trebui să fie o limită și nu o țintă, o marjă de siguranță. Și așa am putea avea o flexibilitate regională compatibilă cu uh, sistemul la nivel european. Mulțumesc, Richard. Dacă domnul Collins și domnul Prelețo doresc să răspundă întrebărilor care le-au fost adresate, pe scurt îi uh, invit să o facă. Domnule Collins, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește bătălia pentru democrație și frustrarea, da, văd că și dumneavoastră sunteți frustra frustrați de bătăliile pe care le duceți cu Consiliul. Nouă nu ne mai rămân decât trei ani de supraviețuire înainte de 2019, când pentru noi e un fel de Big Bang în care vom pieri cu toptanul. E vorba până la urmă și de gestionarea pe termen lung. Da, dacă există obligațiile pe term- eh, de debarcare și așa mai departe, eh, în teorie, peste câțiva ani vor fi pești pe peste tot și toată lumea o să fie mulțumită. Dar problema este că în situația actuală ne îndreptăm către un dezastru în care pur și simplu nu vor mai exista pescari peste câțiva ani. Mulțumesc, domnule Collins. Domnul Prelezo. La, la la pregunta. Vis-a-vis de întrebarea adresată de domnul, în, în ceea ce privește de învingătorii și perdanții. E vorba de activități economice. Când se schimbă o schimbare de reglementare, se uh, întâmplă o redistribuție a veniturilor care are loc în mod normal. Se știu, se va ști până la urmă mm, că vor, că vor, fi, unii, vor fi ambele categorii, dar acum cine vor fi aceștia n-am cum să vă răspund eu. Merci, je pense qu'on a... Mulțumesc. Cred că a încercat să se răspundă tuturor întrebărilor. Trecem acum la partea B a celui de-al doilea panel. Andrew Clayton și-a luat deja locul, se pregătește, țin să îl salut. Andrew Clayton este uh, director de proiect la Pew și îl invit să-și facă prezentarea. Domnule Clayton, aveți cuvântul. Okay, thank you and apologies for my eagerness to get down here <laughs> ahead of time. Vă mulțumesc, îmi cer scuze că iată m-am grăbit să ajung uh, aici. Vă mulțumesc că m-ați invitat la această audiere. Lucrez la Fundația Pew, la Londra, uh, pe un proiect care are drept obiectiv, până la urmă, punerea în aplicare a politicii comune de pescuit și uh, eliminarea suprapescuitului. În prezentarea mea voi începe prin a prezenta ce s-a întâmplat până în momentul de față uh, cu reforma CPC. După aceea voi uh, vorbi despre lecțiile învățate din reforma în sine și mai apoi despre lecțiile învățate din uh, procesul uh, planului multianual pentru Baltica. Mai întâi de toate observațiile. Ne dăm seama că se pescuiește în continuare prea mult. Are s-a redus oarecum mortalitatea Uh, din cauza pescuitului uh, la nivel european, dar limitele sunt în continuare mult prea mari dacă e să ne uităm la ce e scris în PCP. Asta înseamnă că reforma până la urmă a fost întârziată sau punerea ei în aplicare a fost întârziată și nu asta au cerut cetățenii europeni în timpul procesului de reformă. Deci tocmai de aceea, iată, e nevoie de păstrarea unei atenții din partea Parlamentului European asupra procesului de reformă. Deci, uitându-mă la reforma CP, PCP și ce s-a întâmplat până în momentul de față, pot să vă spun că e clar că noua PCP este o schimbare de paradigmă. Uh, Uh, această reformă înseamnă finele, un capăt pus suprapescuitului. De asemenea, înseamnă o abordare bazată pe ecosistem și o abordare preca, pe, pe baza Uh, principiului uh, precauției. Avem o definiție a ecosistemului în PCP. Uh, Dar um, mai important decât orice este faptul că avem o perspectivă pe termen lung în noul PCP, adică avem aceste planuri multianuale. Dați-mi voie să vă prezint câteva date științifice acum, furnizate de STECF. Aveți aici în partea dreaptă uh, un grafic care ne arată în continuare sau că în continuare uh, pescuitul este cu vreo 30% peste FMSY. Și tot ce s-a, uh, întâmplat pentru scăderea ratei mortalității prin pescuit, practic nu a dat rezultatele scontate. Din potrivă, această rat, rată a crescut chiar în timpul procesului de reformă. Și asta datorită deciziilor luate de către guverne. Vedem în partea dreaptă stocurile care depășesc limitele biologice de siguranță. Vedeți uh, că până la urmă situația rămâne stabilă, numărul de stocuri aflate în această situație îngrozitoare rămâne cam același. Alte uh, studii din, uh, prezentate anul acesta. Raportul Comisiei Europene, publicat în fiecare vară, prezintă situația stocurilor și poziția Comisiei Europene cu privire la capturile totale admise. Uh, rezultatul acestui raport este acela că uh, capturile totale admise nu reflectă ambiția PCP. Uh, ne dăm seama că pescuitul se intensifică și uh, nu doar noi facem asta, ci până și comisia își dă seama de lucrul acesta. Uh, în uh, Consiliu, până la urmă, deciziile luate cu privire la capturile totale admise se bat pat, cap în cap cu datele științifice care arată că rata de pescuit ar trebui să scadă. Iată, dovezi științifice care sunt pur și simplu date la o parte de deciziile politice luate. Până la urmă, raportul comisiei, oricât de complet ar fi el, nu este suficient de complet și e de factori considerați a fi esențial de către eh, STECF. Câteva eh, date acum. Mai întâi de toate, dați-mi voie să-mi cer scuze pentru cantitatea de informații uh, prin, prinse pe acest slide. De fapt, toate informațiile acestea sunt pentru cei care vor citi mai apoi prezentarea mea și care vor avea posibilitatea de a căuta de unii singuri toate rapoartele la care fac uh, referire. Și, în al doilea rând, îmi cer scuze că nu includ în acest uh, slide stocurile din Mediterana. Dacă am include și stocurile mediteranene, atunci cu siguranță uh, Uh, n-ați mai putea citi nimic. Noi ne referim aici la ce se întâmplă în Atlantic, etc. Deci, ce vedem aici pe slide? Ne dăm seama că 61% dintre stocuri uh, depășesc limitele biologice de siguranță. Ne dăm seama, de asemenea, că jumătate din stocurile pescuite depășesc până la urmă um, acel FMSY. În analiza Pew, Uh, s-a constatat că până la urmă 59% dintre tacurile stabilite de către comisie uh, sunt inacceptabile și uh, încalcă până la urmă deciziile sau datele științifice. Și aceste decizii cu privire la to- capturile totale admise se referă la zone în care până la urmă problemele economice nu sunt prea mari. Deci e, Iată, toate datele acestea arată că pescuitul este în continuare mult prea intensiv. Asta chiar dacă s-a luat o decizie cu privire la fermarea PCP. Și ne dăm seama că până la urmă situația nu se ameliorează nici pe departe, uh, din potrivă, pescuitul devine din ce în ce mai intens, mortalitatea, rata mortalității Uh, este din ce în ce mai crescută cu toată reforma asta, cu tot. Ce lecții putem învăța din această reformă în sine? În primul și în primul rând, învățăm faptul că până la urmă o societate civilă angajată poate, îi poate motiva pe politicieni, îi poate de- determina să-și asume uh, ambiții deosebit uh, de mari. La reforma PCP Uh, am avut uh, parte de campanii deosebit de intense al demarate de societatea civilă, precum uh, Ocean 2012. Iată, cetățenii au vrut o schimbare și politicienii au decis acea schimbare datorită presiunii opiniei publice. O altă învățare, o altă lecție pe care o putem învăța uh, Uh, este acela că rolul Parlamentului poate fi enorm. Uh, în timpul reformei, uh, parlamentarii eurodeputații au cerut atingerea unor ambiții foarte, foarte mari și au reușit să obțină până la urmă reguli cu privire care să pună în aplicare aceste sau să transforme în realitate aceste ambiții. Deci, prin urmare, e nevoie în continuare de um, un angajament, angajament din partea Parlamentului European. Bineînțeles, reformele, cu cât sunt mai uh, ambițioase, cu atât vor uh, întâlni mai multă reticență. Dar uh, rezistența aceasta nu înseamnă că trebuie să dăm în spate de la lupta pentru punerea în aplicare a reformei PCP. Uh, Eu sunt membru al uh, unor grupuri de consiliere uh, și ne dăm seama că marile probleme cu care se confruntă aceste comitete, uh, comisii în momentul de față, uh, marile probleme așadar uh, sunt cauzate de această reticență. De ce reticența este o problemă? Pentru că reticența aceasta face ca beneficiile pentru pescari care decurg din reforma PCP să fie practic întârziate. Eu, noi considerăm că toate aceste uh, reforme duc la eliminarea efectelor negative asupra pescuitului, uh, pescuitului mult prea intensiv, uh, efecte negative care până la urmă sunt suportate tocmai de pescari și întârzierea punerii în aplicare a acestor reforme îi face tocmai pe uh, pescari să sufere. Trec acum la planul multianual pentru Balti Baltica, pentru Marte Marea Baltică. Planul acesta este, sperăm noi, primul din multe altele, tocmai de aceea este foarte important. Prima lecție pe care o putem trage de aici este aceea că e important ca uh, propunerile Comisiei să se ridice la nivelul ambițiilor PCP. Uh, Propunerea pentru Baltică este una slabă până la urmă. Ce se include? Ce e inclus aici? Avem rate de mortalitate pentru, uh, prin pescuit uh, care trebuie să fie undeva în apropierea MSY-ului. Pot să fie, această rată a mortalității poate fi uh, fie peste MSI, fie sub MSI. Noi avem nevoie de decizii cât se poate declare. De asemenea, obiectivele scăzute pentru uh, biomasă sunt o dezamăgire. Aceste prevederi sau propuneri din partea Comisiei, până la urmă, încalcă obiectivele stabilite prin PCP. Uh, din pricina acestei lipse de ambiție, ne dăm seama că, până la urmă, toate punctele de referință incluse în acest plan multianual lasă mult de dorit, sunt mult mai uh, jos, uh, plasate mult mai jos decât ar fi trebuit să fie. Deci, prin urmare, iată, aceste, acest plan până la urmă um, încalcă cerințele statutate prin PCP și ar putea să ducă la intensificarea pescuitului. Nu are niciun sens, iată, la doi ani după decizia luată pe PCP să venim cu un asemenea plan. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. În ceea ce privește rata mortalităților, mortalității permise, iată, dau exemplul heringului. Stocul nu este prea important în general, dar în grafic, iată, se spune cât, se vede cât se poate declar că rata mortalității este mică pentru stocul existent și biomasa e mare. Deci, iată, poziția de plecare este una bună. Dar anul acesta, în uh, recomandările pentru tacurile pe 2016, ICES cere o captură de nu mai mare de, 200 de 201.000 uh, de tone. Dar, iată, Consiliul sau Comisia vine cu o uh, creștere a atacului la 250.000 de tone. Iată care este calitatea propunerilor uh, făcute în momentul de față. Avem aici o creștere cu 25% a capturilor și asta, bineînțeles, va, impacta, va avea un impact asupra biomasei pe anii viitor. Cu siguranță, un asemenea atac nu ne va putea ajuta să atingem obiectivele PCP, uh, obiective de randament și uh, obiectivele cu privire la biomasă. Prin urmare, iată, întreb, mă întreb sau ajungem să ne întrebăm cu toții de ce ne-am asumat asemenea riscuri prin asemenea atacuri. Iată, un singur exemplu pentru a vă explica ce anume uh, găsim noi ne la locul său uh, în planul pentru Baltica. O altă lecție învățată din uh, procesul de, privind Marea Baltică este acela că societății civile încă îi pasă de ce se întâmplă acolo. V-am dat câteva exemple aici, uh, exemple de comentarii uh, Uh, exprimate în timpul consultărilor comisiei cu privire la alte planuri multianuale. Uh, era vorba despre discuții purtate în timpul discuțiilor uh, sau în paralel cu discuțiile privind Marea Baltică. Se spunea, spunea cineva că limita trebuie, pentru mortalitate trebuie să fie FMSY, cineva spunea că trebuie să se respecte întru totul elementele incluse în articolul 2. De asemenea, se cerea o respectare a tuturor uh, directivelor care au de-a face de aproape sau de departe cu uh, uh, mările. Mă gândesc la directiva privind calitatea apelor, directiva privind ecosistemelor, etc. Piu spunea ceva despre punctele de referință pentru biomasă care trebuie să se ridice la nivelul ambițiilor statutate în PCP. O a treia lecție pe care vreau să o subliniez este următoarea. Fără Parlamentul European, obiectivele PCP ar fi, fi pierdut deja sau ar fi fost deja pierdute. În momentul de față abia începem să punem în aplicare PCP-ul, dar cu toate acestea Comisia a venit cu o propunere foarte slăbuță, care a fost foarte pe placul Consiliului. Miniștrii au fost încântați de flexibilitate și uh, erau încântați de ideea că pot stabili tacuri care să depășească FMSY. Dar Parlamentul European uh, a respins aceste propuneri și vreau să le mulțumesc eurodeputaților care au depus eforturi uh, susținute pentru a se asigura că PCP-ul în litera sa va fi pus pus în aplicare. Datorită eforturilor comisiei dumneavoastră, iată, uh, Parlamentul a conferit uh, Comisiei pentru Pescuit un mandat foarte larg, un mandat menit până la urmă proteja uh, toate ideile implicate, în, implicate de reforma PCP. Din păcate, acum s-a ajuns în negocieri la un impas, un blocaj, dar sper că Parlamentul European va lupta pe vi- și pe viitor. Haideți să vedem care sunt recomandările noastre pentru viitoarele planuri multianuale. Prima recomandare pe care vreau să o fac este aceea că obiectivele PCP trebuie să fie reflectate în obiectivele acestor planuri multianuale. Mi se va părea poate stupidă această recomandare, dar până la urmă nu e chiar așa de stupidă. Trebuie să ne asigurăm că uh, propunerile comisiei reflectă într-adevăr uh, PCP-ul. În ultimii uh, cinci ani de zile s-a luptat mult pentru reforma PCP-ului și obiectivele uh, statutate până la urmă în aceste noi acte legislative nu sunt accidentale, n-au fost inventate așa uh, sau n-au apărut din neant. Deci acele limite privind ratele mortalității trebuie să fie respectate. Flexibilitatea o fie bună, dar până la urmă și niște reguli uh, cât se poate declare sunt uh, necesare dacă e să avem și, uh, și pe viitor pești. A doua recomandare este aceea că punctele sau limitele și punctele de referință trebuie să respecte toate aceste obiective din PCP. FMSY este limita superioară. Trebuie să vedem uh, care au fost efectele flexibilității până în momentul de față, pentru că nu întotdeauna aceste, această flexibilitate a dat rezultatele do, dorite. Uh, Comisia Europeană a cerut până la urmă date științifice, uh, Uh, pe care le-a primit, uh, dar până la urmă datele științifice au uh, fost date la o parte în contextul acesta al alocării tacurilor. Comisia trebuie neapărat să, să, schimbe, să schimbe poziția pentru că se prea poate ca greșelile comise până în momentul de față să se, refer, să se reflecte și în negocierile purtate pe viitor la următoarele planuri multianuale. E important de asemenea ca Parlamentul European să lupte pentru protecția liniilor directoare în cursul trialogului. Opinia publică europeană contează pe dumneavoastră și vreau să vă spun că organizația mea și eu personal voi uh, face tot ce îmi stă în putință pentru a vă ajuta în cazul în care aveți nevoie de ajutor și tot ce vă pot spune e mult noroc și vă mulțumesc. Merci beaucoup, Monsieur Clayton. Vă mulțumesc, domnule Clayton, pentru această prezentare. Îi dau cuvântul acum lui Pim Visser, uh, director Visned din țările de jos. Deci, uh, Vis, Viser, Ned, Nederland, țările de jos, pentru a face niște jocuri de cuvinte intraductibile. Thank you very much, members of the Vă mulțumesc pentru invitația lansată de a participa la acest eveniment în Casa Democrației care reprezintă societatea civilă. Societatea civilă este reprezentată prin uh, aleșii ei democratici, dumneavoastră, jintă de ONG-uri și sectorul industrial, dar democrația rămâne democrație. Cum spunea și Andrew Clayton, și eu mă bucur că paharul e plin pe trei sferturi și că ne mișcăm în direcția cea bună. Eu vă voi oferi astăzi un punct de vedere al uh, pescăriilor uh, olandeze care vizează pești plați. Noi, Visned, suntem uh, Organizația Națională a Producătorilor și Pescărilor de Pești de mersali. Uh, conlucrăm cu pescarii și prelucătorii de pești demersal de asemenea și încercăm să uh, ducem la condiții stabile, operațiuni durabile și la un randament previzibil, pentru că fără randament pesca pescarii nu vor avea un viitor. Ă, noi ne concentrăm pe politica de pescuit, pe toate chestiile legate de ă, politica comună a pescuitului, pe planificare spațială, pe durabilitate și chestiuni legate de piață, mai ales în ceea ce privește certificarea, cât și pe chestiunile legate de aspectele sociale și tehnice. Încercăm să îmbunătățim durabilitatea și deci să căutăm inovații care să poată duce la îmbunătățirea durabilității. Um, întreprinderile din Visnet sunt um, întreprinderi familiale de, care există de mult uh, timp în țările de jos. Uh, este vorba despre uh, pescării de crevete brune, de <clears throat> pescării de mică amploare. Avem uh, traulere îngemănate cu panouri, avem uh, sainere scoțiene și uh, acele tradiționale traulele laterale cu lanțuri care dispar încetul cu încetul și sunt uh, înlocuite cu traulerele laterale asociate cu folosirea curentului electric care au un uh, impact uh, mult mai redus față de cele cu lanțuri. Suntem uh, parte din Europeș și EAPO. Uh, și uh, vă promit că prezentarea mea va fi cât mai scurtă cu putință. Um, flota noastră de traulere laterale s-a dezvoltat foarte mult din 1970 și trebuie privită dintr-un punct de vedere istoric practic flota s-a înjumătățit atât ca uh, număr al vaselor cât și ca uh, capacitatea motoarelor. Ori asta nu a dus la rezultate prea bune. Precum puteți vedea, în stânga, um, biomasa uh, reproducătoare a stocului, Uh, noi ajungem la 700 de mii, dar sperăm că biomasa va uh, depăși un milion de tone în Marea Nordului. Niciodată nu s-a, nu s-a mai ajuns la astfel de rezultate pozitive. Tocmai de-aia spuneam de um, paharul care este pe jumătate plin, pentru că pe de o parte biomasa pentru că biomasa stă foarte bine. Din punct de vedere economic, este foarte important să luăm în calcul faptul că s-au depășit cu mult limitele și că și presiunea a scăzut foarte mult asupra stocurilor. Așa cum am mai spus, problema noastră este că noi uh, capturăm limbă de mare. Practic am putea uh, compara limba de mare cu pachetele de foițe de țigări față de ceilalți pești care ar fi niște cutii goale. pentru că uh, ochiurile plasei pentru limba de mare ar trebui să fie 80 de, mai mici de 80 de milimetri, iar pentru uh, a lăsat să scape celelalte specii, uh, ochiul plastei ar trebui să fie mai mare de 120 de milimetri. Iată deci în ce dilemă ne aflăm. Iată cât de mixe sunt uh, capturile. Mixte sunt capturile. În fiecare cutie e o specie diferită și precum vedeți, sunt foarte multe specii diferite. Trebuie specificat că toate acestea au fost prinse într-o singură plasă la o singură uh, expediție de pescuit. Precum puteți vedea, limba de mare este captura noastră principală și reprezintă 58%. La Cambulă diferența este mult mai mare la Cambula de Baltica. Deci, um, diferențele dintre kilograme și valoare sunt foarte, foarte mari. Noi nu țintim aceste capturi, dar ele ajung totuși în plasele noastre. E una dintre speciile noastre de blocaj potențiale, cum uh, limanda, spre exemplu. Uh, și uh, vatoșii pot fi niște uh, specii cu potențial de blocaj. Reprezintă 0,5% din randamentul nostru. în iunie, când uh, vom depăși, uh, când vom ajunge la cota de 0,5% pentru limandă, uh, vom ajunge într-o situație mm, fără ieșire. Avem un sistem de cotă individuală transmisibilă pentru limba de mare, cambulă și cod de la începutul anilor 80 și din 93 funcționează un sistem de cogestionare pe grupuri care funcționează foarte bine și uh, avem un uh, sistem de înregistrare completă pentru licitațiile la pește. Avem sistem național pentru nefrops, uh, limandă, vatoși și calcani Dar încă o dată, planurile de gestionare cu cote individuale transmisibile sunt pentru limba de mare, cambulă și cod. Um, randamentul și obligațiile um, de debarcare um, reprezintă un sistem foarte dezbătut, aș putea spune. Uh, de multe ori uh, ne aflăm fie deasupra, fie sub medie și asta e, până la urmă, definiția statistică a unei medii. Dacă n-ai voie să depășești o medie, dar n-ai voie decât să fii sub, să pescuiești decât sub media respectivă, atunci și media o să scadă. Poate ăsta e scopul până la urmă. Dar e normal și nu e o încălcare să te învârți undeva în jurul mediei, nu e așa? Uh, speciile de blocaj sunt definite printr-un, prin cel mai mic numitor comun. Precum am spus, există obligațiile de debarcare, acestea trebuie puse în aplicare pentru a fi acceptabile, să funcționeze și să poată fi cu adevărat aplicate. Noi nu vrem să prindem pești pe care nu-i putem comercializa. Clar. Precum spuneam, limba de mare este uh, cel mai uh, valoros pește european și aceasta este practic motorul economic principal în pescuitul uh, din uh, țările de jos mai există și regimul uh, de zilelor pe mare, care practic ucide inițiativa. Și așa cum spuneam, uh, cel mai mic numitor comun uh, definește speciile de blocaj. S-au identificat trei scenarii de către oamenii de știință și puteți vedea că există un lucru în comun și anume toate sunt ascendente, deci biomasa crește. În uh, albastru crește mai mult, în um, portocaliu creșterea este mai temperată, însă uh, curba portocalie aduce beneficiile uh, economice cele mai mari. Deci să alegi curba portocalie nu e o crimă, ci din potrivă e ceva de înțeles 100% din punct de vedere economic. Comisia însă a ales să pună în aplicare un plan care viza reducerile. Însă atunci ce s-a întâmplat? S-au pierdut piețele. Acum stocurile depășesc un milion, milion de tone, iar prețurile la cambulă de Baltica au scăzut cu 50%. și acestea au fost uh, înlocuite, producția europeană a fost uh, înlocuită cu cea din Alaska și din China. Deci trebuie să avem un echilibru clar între economie și ecologie. Or, ajungem la uh, basmul uh, împăratului care era gol și toată lumea spunea că el e îmbrăcat și vai cu ce haine alese. Uh, ori toți aceștia nu erau altceva decât niște proști. Până la urmă nimeni nu vrea să recunoască că habar n-are despre ce vorbește. Există 52 sau 54 de definiții ale abordării ecosistemelor. Până la urmă nimeni nu recunoaște că nu știe despre ce este vorba. Apoi, acele food web considerations considerații privind rețele, rețeaua hranei. Sincer, eu habar nu am ce înseamnă această sintagmă. Și apoi indicatorii de biodiversitate. Gândiți-vă la păsări, odată cu obligația de debarcare, numărul păsărilor va scădea și așa mai departe. Ei bine, dacă nu știm unele lucruri, trebuie să recunoaștem pur și simplu că nu le știm. Nici uh, MSFD nu are răspunsuri. La ICES încă se mai dezbate în privința indicatorilor. Um, despre care nu prea se știe mare lucru, însă se iau hotărâri tocmai pe baza acestor indicatori. Deci eu vă rog să aveți grijă, dar nici să nu exagerați. Până la urmă, situația stocurilor este destul de bună. Stocurile sunt sănătoase. Nu e nevoie să se scadă cotele capturilor. și practic uh, mediul în care lucrăm este unul cu un risc destul de redus. Presiunea a scăzut de la 0,4 la 0,19 deci aproape la jumătate. Și totuși oamenii de știință o țin una și bună cu stocuri de un milion de tone. Și au apărut propuneri de reducere a atacurilor cu 22% din cauza faptului că stocul stă prea bine. Deci ICES dorește o reducere uh, cu 22% atacurilor. Ori uh, intervalul este de la 0,19 la 0,4, deci situația e bună. Dar încă o dată, nu cunoaștem detaliile și nici n-ar trebui să pretindem că le știm cumva sau că le înțelegem. Uh, nu de mult timp un om înțelept mi-a spus să accept uh, adevărul cunoscut. Deci trebuie să ne aflăm cu toții pe un picior de egalitate și să comunităm cu adevărat. Și nu să ne, se bată cap în cap ce spun ONG-urile cu ce spun pescarii și așa mai departe. Așa cum spuneam mai devreme, nici nu trebuie să ne prefacem că uh, Știm despre ce vorbim. Aduceți-vă aminte de împăratul cel gol. Nu folosiți principiul precauției drept o scuză. Până la urmă, de ce să se introducă un randament uh, uh, MSY de 0,8 și de ce nu 0,7 sau 0,5? Nu uitați că în curând populația lumii va ajunge la 9 miliarde de oameni, guri care vor trebui hrănite. Deci, stocurile care sunt exploatate sunt exploatate sub cote, sub limite. Deci sunt durabile. Gândiți-vă la mm, situația din Marea Nordului. Ei bine, uh, situația din Marea Nordului stă bine și ar trebui să fie Uh, extinsă la nivel global. Trebuie să ne bucurăm de la situația la care s-a ajuns în uh, Marea Nordului. Fără baze solide economice, uh, viitorul omenirii nu sună prea bine. Cine nu riscă, nu bea șampanie. Merci, merci Pim. Mulțumesc, Pim, pentru această prezentare. Mulțumesc și pentru observațiile interesante făcute, dar totuși mare atenție când vorbiți despre împărat. Vă reamintesc că există și un ă, pește demersal care poartă, poartă acest nume. Ați făcut o distinție justă între democrația reprezentativă, și anume deputații, aleșii poporului, aceștia ai Parlamentului European, și democrația participativă, ONG-urile mm, și așa mai departe. Într-adevăr, trebuie făcută această distinție. Îi voi da acum cuvântul, uh, le voi da cuvântul colegilor care vor să pună întrebări. Peter Van Dalen. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat je ziet is dat de boodschap vanuit de visserijsector, dat blijkt ook weer uit de woorden. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, și perspectiva sectorului pescuitului, l-am ascultat pe Pim Viser. realist a pus accentul pe flexibilitate și pe situațiile practice, concrete. Mai ales când e vorba de anumite stocuri, situația concretă este de așa natură că trebuie să ținem cont de toate informațiile pe care le-am primit astăzi, mai ales când e vorba de distribuția cotelor. Bun, e adevărat că Parlamentul nu are un cuvânt prea important de spus în acest sens, dar ar fi important să ne exprimăm poziția. Acum aș vrea să vorbesc cu reprezentantul organizației Pew am urmărit uh, cu atenție prezentarea dumneavoastră și mi s-a părut foarte pertinentă. Dar vreau să știu um, că am fost și puțin nelămurit, vreau să știu care sunt uh, Uh, organizațiile pe care le reprezentați, care sunt interesele pe care le reprezentați. Vreau să-mi spuneți cu sinceritate ce interese reprezentați dumneavoastră aici, în fața noastră. Al cui mandat îl aveți dumneavoastră, mai ales când e de cercetare? Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Richard Corbett. Și eu am o întrebare pentru domnul Clayton. Care este perspectiva dumneavoastră cu privire la prezentarea domnului Visser? așa, mi se pare că le cam cauți așa. Că am văzut foarte bine ce dihotomie s-a creat uh, între prezentarea domnului Clayton și a domnului Vizer. Dar e important să facem o observație, că cifrele ne spun ceea ce vrem noi să ne spună. Deci ele sunt examinate cum vrem noi să le examinăm. Ne dăm seama că cifrele pe care le arată unii nu sunt mereu aceleași cu cele pe care le prezintă alții. Deci, chiar dacă nu se văd anumite lucruri, bun, domnul Clayton ne va explica în continuare. Nu trebuie neapărat să ne spună cine e, de unde vine și așa mai departe, dar toți cei care suntem prezenți aici, fie um, prin democrație participativă, fie prin democrație reprezentativă, adică ori eurodeputații, ori ONG-urile și asociațiile de producători, avem cu toții un singur obiectiv, și anume să, să conservăm resursele pentru a îi proteja, pentru a-i conserva și pe pescar. Știu că lucrurile sunt prezentate uneori foarte diferit, însă până la urmă suntem cumva cu toții de acord, tacit cumva, E adevărat că uneori ajungem la situații care pot părea antagoniste, însă, încă o dată, cred că, sunt, că avem cu toții aceleași obiective. Asta îmi doresc eu cel puțin și asta și susțin. Domnule Clayton, vreau să vă dau cuvântul pentru că ați primit întrebări uh, de la domnul, domnii Van Dalen și Corbett. Mulțumesc. Despre organizația mea nu lucrez pentru multe organizații, una singură. Este pentru fondul caritabil Pew. Înainte am lucrat pentru guvernul britanic. Acestea sunt singurele două organizații pentru care am uh, lucrat în cariera mea. Iar uh, fondul nostru, Pew, este unul caritabil. Ne, ne preocupă conservarea um, oceanelor și foarte greu să uh, Uh, nu te aplegi asupra acestor subiecte dacă nu te interesează și aspectele europene. Avem un birou la Bruxelles și unul la Londra și ne preocupă în special uh, pescuitul din nord-vestul Europei mai ales când e vorba de punerea în aplicarea normelor europene și lucrăm cu multe dintre ONG-urile prezente de astăzi. Acum, referitor la Uh, prezentarea domnului Visel. Uh, Sunt de acord cu un lucru, că nici eu n-aș vrea să văd aceste două situații legate de statistici. Aș vrea să, să fim cu toții mai clare în ceea ce privește situația stocurilor și asupra pescuitului, a pescuitului excesiv. Eu am spus și în prezentare că aș vrea să fie um, rezumate lucrurile foarte clar de către comisie de preferat. Eu am folosit raportul um, STCF și indică o cifre cu cam 30% peste FMSY. Acesta a fost singura sursă cea mai bună pe care am putut să o găsit-o. Dar um, cred că în, comisia are uh, cifre și mai detaliate um, despre cum sunt uh, pescuite anumite stocuri peste um, FMSY. E cumva o prezentare conservativă, cred că sunt cifre și mai proaste. Acum, Mm, nu vreau să nu vreau să vin eu cu cifrele mele neapărat, cred că cu toții ar trebui să convenim asupra cifrelor. Cât despre eh, exemplele din Marea Nordului, ca să închei, ar fi bine dacă ne-am putea reuni peste un an sau peste cinci ani să vorbim despre stocuri care um, au aceeași situație ca uh, Uh, limba de mare din Marea Nordului, care este o specie care, într-adevăr, uh, se dezvoltă, are o stație foarte bună, dar același lucru nu este valabil și pentru alte um, stocuri uh, similare. Într-adevăr, un exemplu foarte bun, dar nu e reprezentativ. Mulțumim domnului Clayton. Am să dau și comisiei cuvântul. Domnul Iost Parle Cooper, care poate vrea să ne spună câteva lucruri în numele Comisiei. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Câte minute am vreo 5? Cred că aceasta a fost una dintre cele mai... Uh, cât am 5 minute. Deci, aceasta A fost o, una dintre cele mai bune reuniuni pentru că am discutat despre măsuri tehnice, obligația de debarcare, numărul de stocuri, o serie de aspecte foarte pertinente. Eu aș putea să vorbesc o oră, dar am să încerc să rezum câteva lucruri care reflectă punctul nostru de vedere. Haideți să plecăm de la bază. E o dezbatere de actualitate. Să nu uităm că este vorba de crearea unui plan pe care toate cele trei instituții și-l doresc, pentru că vrem să ne asigurăm că avem un nivel corespunzător de pescuit și că gestionarea pescuitului va fi durabilă, stabilă și profitabilă, să devină sau să rămână um, stabilă. Nu vreau să comentez uh, pe marginea negocierilor noastre tripartite dintre instituții. Cred că, mă rog, asta e între noi. Nivelul de transparență e la care e. Dar e foarte important faptul că în aceste negocieri Uh, toate cele trei instituții uh, își doresc aceste planuri. Acum nu știu dacă acest lucru va duce la intervale de FMSY uh, sau la alte variabile. Dar la începutul după amiezii, domnul Valența spunea că planul baltic în principiu este un model ca și structură, dar până la urmă are un caracter specific și uh, s-ar putea să fie foarte diferit decât alte planuri similare. În primul rând, trebuie să ține cont de caracteristice fiecarei pescării, ceea ce modifică plan, um, conținutul planurilor. Și clar că în Marea Baltică um, caracterul mix nu e la fel de pronunțat ca în alte zone de pescărie. Deci, sunt uh, aspecte specifice, sunt elemente de regionalizare care în anii următori vor duce la um, reacții diferite, la situații diferite. Așadar, este un model în sine și sperăm să um, obținem un rezultat colectiv, astfel încât uh, modelul acesta să fie folosit și pentru următoarele planuri, dar până la urmă are și elemente individuale care se traduc în idei și planuri care după aceea vor fi modificate pentru celelalte planuri. S-au uh, prezentat câteva lucruri referitor la planul pentru Marea Nordului. În prezentarea domnului Collins, dacă nu mă înșel, s-a menționat foarte clar ce vrem să facem cu aceste uh, planuri și a, a menționat ideea celor uh, intervale, ideea um, abordării pe pescării mixte, în loc să mergem pe fiecare scot, uh, uh stoc în parte pentru că în trecut uh, unele planuri au avut succes, altele au devenit caduce. Deci, dacă lucrăm doar pe bază de stocuri, nu ne aduce neapărat la rezultatele pe care le dorim. Deci logica aceasta a multispecii are um, avantajele sale, dar și vine cu o serie de provocări. Aici um, apare logica diferențierii între aceste mm, stocuri, stocurile țintă și stocurile secundare. Acum, trebuie să vorbim, să spunem că este vorba de un proces foarte intens care, în care participă părțile interesate în Marea Nordului pentru dezvoltarea planului de acolo. Încercăm să ținem cont cât se poate de multe de Uh, contribuțiile acestora. În plus, noi ca și comisie avem obligația să interpretăm periodic uh, informațiile pe care ne trimite ICES, care este mm, consultantul nostru care ne sfătuiește, dar nu trebuie să ținem neapărat cont de recomandările sale. Bun, clar, folosim foarte mult avizele sale pentru propunerile noastre, veți vedea acest lucru și în lunile care urmează, dar trebuie să ne asigurăm mereu că folosim aceste avize științifice astfel încât să poată să fie să, func- să facă să funcționeze aceste planuri. Apoi, obligația de debarcare. Tocmai am început uh, acest proces, acest demers. Știu că uh, Uh, sunt reprezentanții industriei, mai ales pelagice, care s-au confruntat cu probleme și își exprimă această nemulțumire, dar să nu uităm că s-au făcut multe lucruri de către statele membre împreună cu Consiliul Consultativ pentru a pregăti această fază, astfel încât mecanismul să funcționeze. Bun, uh, am înțeleg că e o schimbare de paradigmă și e vorba, era vorba de um, soft law înainte, acum e vorba de o schimbare de paradigmă și, într-adevăr, această obligație de marcare va reprezenta o astfel de schimbare. Noi vom încerca să facem să funcționeze această nouă abordare prin aceste planuri care ulterior um, um, vor fi folosite pentru planurile multianuale. Încercăm așadar în acest moment să găsim soluții la problemele cotidiene. Pot să vă spun multe lucruri despre cifre, despre statistici. În primul rând îl voi cita pe Einstein. A spus că Există trei tipuri de minciuni. Minciuni, minciuni uh, proaste și statisticile. Putem să folosim statisticile și să abuzăm de ele în multe feluri. Nu cred că Comisia are vreo intenție să ascundă ceva. Și în documentul de consultare pe care l-am publicat în mine, cred că am fost mai transparenți ca niciodată, pentru că am făcut chiar o enumerare a stocurilor, situația acestora din punct de vedere ale MSY și așa mai departe. Am avut discuții cu Andrew și cu alții și suntem mereu dispuși să discutăm dacă metodele noastre pun semne de întrebare, dacă Bun, noi suntem mereu dorni să îmbunătățim uh, cifrele noastre, dar nu vrem să ne ascundem nimic și am vorbit mult despre pescuit multispecii. Am vorbit și despre conceptul unor politici mixte multispecii. Avem planurile, obligațiile de debarcare, MSY și așa mai departe. Și mai avem și măsurile tehnice. Deci pregătim cu adevărat o abordare de guvernanță um, holistică pentru măsurile tehnice, sperăm să o finalizăm anul acesta, va fi o structură foarte complexă. Noi vom, uh, ne vom asigura că avem aceleași standarde de conservare ca în prezent. Vom fi clare asupra obiectivelor măsurilor tehnice. Va fi încă o schimbare de paradigmă referitoare la modul în care privim măsurile tehnice, cum le-am văzut în ultimii 35 de ani și cum o să le, primim, le privim în viitor. Pentru că am discutat cu operatorii, cu părțile interesate, cu toții vrem să atingem obiectivele pe care ne-am stabilit prin măsuri tehnice. Deci, toate aceste lucruri sunt legate de funcționarea planurilor multianuale. Sperăm să se accelereze procesul, oricum vom trata asta cam anul viitor. Mulțumesc. Merci, Jost. Mulțumim, Jost, și Comisiei că a participat la această audiere. Dacă tot sunt la capitolul mulțumiri, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru calitatea prezentărilor lor. Cred că am avut o audiere bogată, interesantă, dar senină, în ciuda faptului că a fost un subiect foarte complex. E important să rămânem senini când tratăm astfel de chestiuni. Două tematici am avut, obligație de barcare, e clar că există niște probleme în punerea în aplicarea acesteia, dar Mm, Parlamentul a votat pentru, democrația reprezentativă, cum spuneau Adinaur, a fost de acord. Poate că în săptămânile și lunile care urmează va trebui să facem o revizuire, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate, dar este absolut necesar să conservăm resursele, pentru că, cred că spunea și un uh, intervenant mai devreme și spun și eu asta adesea, dacă nu mai sunt pești, nu o să mai fie pescari. Deci, clar, va trebui să conservăm resursele și pescarii ca aceștia să poată să lucreze în continuare, să-și câștige existența așa cum au făcut-o de decenii. Și am mai vorbit și despre planurile de gestiune multispecii. E clar că e nevoie să ajungem la um, examinarea primului plan multianual. Am încredere aici în eforturile colegului Valența. Așa vom ajunge după aceea la descentralizare, regionaliz regionalizare, care sunt necesare în cadrurile plurianuale. E adevărat că fiecare vede PCP-ul prin prisma sa, a regiunii sale, a sectorului său. Noi trebuie să avem o viziune mai globală a pescuitului uh, european, asta încercăm noi în comisia noastră. Oricum vă mulțumesc pentru participare. Le mulțumesc uh, colegilor că au venit în număr mare, nu așa stau lucrurile de obicei cu audierile și mulțumesc invitațiilor, precum și tuturor um, colaboratorilor și profit de ocazie să le mulțumesc și interpreților care au lucrat excelent toată după amiaza și în încheiere îmi permit uh, împreună cu uh, Președintele europeș, să vă invit la restaurantul membrilor ca să gustați produse din pescuitul responsabil, așa numim, din mai multe regiuni din Europa în cadrul evenimentului Seafood Showcase. Vă invităm, sunteți oaspeții noștri, peste câteva minute ca să gustăm niște produse pescuite din mare. Vă mulțumesc foarte mult!